Colleghi, colleghi, allora eh, il primo punto all'ordine. Dragi colegi, primul punct pe ordinea de zi este așa cum uh, facem de obicei, uh, e vorba de anunțuri legate de uh, întâlnirea coordonatorilor de ieri. Coordonatorii au hotărât următoarele. La primul punct, adoptarea programelor uh, pentru misiunile de documentare în Italia și Polonia. Ideea a fost să cerem serviciului juridic un aviz în legătură cu modul în care stabilim structura delegației uh, și în speță uh, președintele delegației. La a doua, al doilea punct programul, proiectul de program al misiunilor în 2013. Știți că în fiecare an trebuie să informăm birou până în octombrie în legătură cu călătoriile pe care le planificăm și sugestiile au fost să mergem în Spania, Galicia, în Franța, Fuentarabia și am adăugat uh, Irlanda și uh, Grecia la acestea două. Oricum, coordonatorii au hotărât să formalizeze propunerile uh, definitive pentru următoarea întâlnire a coordonatorilor, care va avea loc în uh, următoarea sesiune de uh, comisii. La punctul 3, uh, petiții legate de gazele de șist, acesta va avea loc pe 9 octombrie. Programul a fost aprobat de colegi cu două, una sau două adăugiri care au fost sugerate de aceștia. Ideea este să dăm posibilitatea reprezentanților și experților uh, Uh, alte grupuri de interes și reprezentanții industriei să ni se adreseze și am uh, convenit că vom da cuvântul acestor persoane pe uh, durata dezbaterii care este parte a programului. Apoi punctul 4 un număr de petiții pe care o serie de uh, colegi le-au pus un semnul întrebării uh, din punct de vedere al admisibilității lor. Coordonatorii au uh, uh, dezbătut îndelung uh, primul punct și uh, au depășit timpul alocat, așa încât au amânat dezbaterea la patru și la fel și la punctul cinci. Propunerile PP-ului au fost distribuite propuneri legate de regulile cu privire la delegații și Uh, aplicarea regulilor, coordonatorii au hotărât să evalueze propunerile și să le discute la următoarea întâlnire. Calendarul pentru întâlnirile Comisiei în 2013, punctul 6, a fost aprobat de coordonator. Uh, proiectul de Uh, ordine de zi preliminară a fost distribuit, dar nu a fost adoptat uh, definitiv. Coordonatorii uh, au dorit 48 de ore pentru a-și da consimțământul înscris cu privire la această ordine de zi. Apoi, la ultimul punct, um, depuneri de documente care sunt <clears throat> ridică probleme. Acestea au fost aprobate de coordonatori. Le-am distribuit colegilor în iulie. Acestea au fost uh, comunicările președinte privind deciziile adoptate de coordonatori. Doamna Valesa, domnul Valesa, uh, am o întrebare legată de audierea privind gazele de șist. E vorba de experții la care v-ați referit. Acești experți suplimentari vor avea posibilitatea să vorbească Uh, în, partea, în panelul dedicat experților sau vor lua cuvântul uh, pe durata dezbaterii. În ce secțiune a audierii publice vor lua cuvântul aceștia? Mulțumesc. Ideea de la care am pornit este să nu includem pe lista vorbitorilor uh, pentru că nu putem să schimbăm programul astăzi. Timpul este limitat. Ideea a fost să îi rugăm să uh, participe la uh, discuțiile panelului. Și am uh, făcut uh, facem asta atunci când uh, deschidem dezbatele înainte ca ceilalți să ia cuvântul. Doamna Ocan. Două aspecte. Uh, sunt de acord cu programul uh, audierii. Vreau să spun că Comisia Envi uh, a, a primit o serie de petiții și discută îndelung acest uh, lucru. Deci această problemă are o vizibilitate foarte mare și un alt uh, punct legat Uh, de misiunile de documentare, uh, vizita în campania, în Italia. Uh, aceasta nu este confirmată pentru că nu știam că ziua care trebuia să aibă loc în Napoli a fost practic redusă la nimic. Putem să discutăm acest aspect între cei care merg în Italia dar uh, nu puteți să veniți cu uh, argumentul coordonatorii au hotărât pentru că n-am știut că programul a fost schimbat uh, ieri. Acest lucru trebuie să figureze în procesul verbal pentru că au survenit modificări în programul vizitei în Italia am spus, coordonatorii nu au hotărât nimic în afară de faptul că s-a solicitat un aviz al serviciului juridic. Îmi cer scuze, spune domnul Valesan, nu pot să fiu de acord cu această situație în momentul de față, pentru că se pare că aceste discuții uh, uh, în panelul experților Uh, vor fi uh, oarecum unilaterale și trebuie să fie și experți care să prezinte sau să echilibreze dezbaterea. Cred că dacă am adăuga zece minute la prezentare, asta nu ar schimba foarte mult uh, în structura timpului. Însă, cred că în ceea ce privește partea cu experții trebuie să o prelungim oarecum. Președinta, vreți să propuneți, domnule Valesa, un nou expert care să participe la discuții. Cred că acest lucru poate să fie propus comisiei. Dacă sunteți de acord, acest lucru trebuie să fie adresat în mod formal secretariatului sau președintei și nu văd probleme cu asta. Președinta, credeți că avem timpul să invităm persoana pe care o veți propune? Bun. Doamna Auken. Îmi place felul în care uh, formulați lucrurile. Ceilalți uh, par să fie subiectiv și dumneavoastră sunteți cel obiectiv. Trebuie să vedem, uitându-ne la program, uh, care sunt experții care sunt subiectivi și cine este expertul uh, care este obiectiv. O să așteptăm uh, propunerea colegului Valesa pentru a adăuga un nou expert. Următorul punct pe ordinea de zi Începem cu punctul 14. Avem uh, trei uh, petiții uh, la acest punct. Două sau trei petiții care se referă la același aspect. Faptul că s-a încălcat legislația europeană în ceea ce privește plățile întârziate sunt uh, reclamații, plângeri făcute de cetățeni uh, împotriva unor furnizori de servicii de sănătate în uh, Italia. Am să dau cuvântul de îndată reprezentantei Comisiei Rabiana Lafonso. Mulțumesc, doamna președinte. Comisia a informat petiționarii că s-a făcut o analiză juridică a cazului și a comunicat rezultatele. În concluziile noastre, Directiva 2003 în ceea ce privește uh, operațiunea de marketing, în articolul 5, acesta prevede că statele membre ar trebui să dea garanții în 90 de zile după ce creditorul a făcut solicitarea de plată. Comisia a încercat să susțină un caz foarte similar în fața Curții de Justiție, însă Curtea uh, a hotărât împotriva noastră în cazul în speța 266 Curtea de la Roma a prezentat uh, o petiție în ceea ce privește interpretarea directivei. În principalul articol se spune că legislația italiană prevede suspendarea în raport cu autoritățile publice pentru o perioadă limitată de timp. Comisia a spus că dispozițiile naționale trebuie analizate prin prisma directivei comunitare astfel încât suspendarea să se aplice unei etape uh, înainte de solicitarea de plată. Uh, dar uh, Comisia nu a avut succes în uh, demersul său și s-a spus că dispozițiile uh, naționale uh, sunt în vigoare și trebuie să primeze. Acest lucru însă nu afectează perioada de timp, iar instanța a spus că directiva nu a armonizat decât perioada de timp pentru uh, prezentarea petițiilor și uh, procedura continuă să uh, fie guvernată de legislația națională. Ținând cont de deciziile Curții de Justiție și spunând că condițiile de suspendare nu sunt cuprinse în directiva actuală, Comisia a conchis și a informat petiționarul că articolul 11 din 68 care uh, se uh, referă la uh, un titlu executoriu care trebuie pus în aplicare este guvernat de legislația națională. De aceea, Comisia nu poate să inițieze o procedură de încălcare împotriva Italiei, așa cum a cerut petiționarul. Cât despre uh, perioada îndelungată pentru plăți, Comisia a informat de asemenea petiționarul că aceeași directivă nu armonizează perioadele de plată. Părțile contractante sunt libere uh, au latitudinea să stabilească uh, perioada de plăți, așa încât Directiva 2000 nu împiedică tranzacții în care perioadele de timp um, să fie de 60 de zile, atâta vreme cât acestea sunt prevăzute în contract. Acest lucru a fost confirmat de Curtea de Justiție uh, în uh, decizia 3806 împotriva Spaniei. Totuși, directiva se aplică atunci când perioada de timp nu este respectată. Atunci, creditorul este îndreptățit să solicite uh, dobândă. În ciuda uh, directivei, există o problemă serioasă cu uh, plățile care afectează uh, companiile. Din acest motiv și pentru a da un impuls actualelor reguli, Comisia, la sfârșitul lui 2011, a, accept, a adoptat un nou text cu dispoziții mai stricte. Va fi vorba de o nouă directivă care uh, conține uh, proceduri mai stricte ea va putea fi adoptată într-o primă lectură cu susținerea Parlamentului European. Această directivă va armoniza perioadele de plată astfel încât plata să se facă de către autoritățile publice în termen de 30 de zile. Asta va pune capăt perioadelor îndelungate de plată uh, care sunt criticate de petiționari. Sperăm că printr această nouă dispoziție sau această nouă dispoziție va uh, ajuta uh, situația de numer, numerarul acestor uh, societăți. Uh, transpunerea directivei ar trebui să se facă până la sfârșitul anul, până la 16 martie 2013. Vicepreședintele Tajani a s-a adresat tuturor uh, miniștilor din statele membre cerându-le să facă un efort pentru a uh, urgenta procesul de transpunere. Italia a informat Comisia că uh, Italia va adopta legea națională până la sfârșitul lunii noiembrie. Și pentru a încheia, trebuie să vă spun că suntem într-o fază de tranziție. Toate statele membre adoptă noua directivă și pentru a facilita această situație, uh, Comisia a instituit un grup de experți care va continua să discute chestiunile rămase în suspensie. A fost o întâlnire la care Uh, Parlamentul a participat. Următoarea întâlnire a acestui grup va fi uh, pe 20 octombrie. Următoarea fază pentru Comisie va fi să verifice transpunerea corectă a uh, directivei și implementarea corectă a acesteia în toate statele membre. Vă mulțumesc. Președinta, vă mulțumesc foarte mult. Cine vrea să intervină? Dacă nu, domnul Iar. Äh, <clears throat> Răspunsul Comisiei a fost în general îmbucurător și S-a spus că lucrurile au de a face cu etică, cu moralitate um, și anume că niște servicii prestate trebuie uh, plătite la timp. Sigur că se întâmplă ca și în uh, spațiul public să autoritățile publice să nu beneficieze de bani pentru a putea să facă plățile. Dar banii pe care noi am azi nu-i voi avea nici mâine. De aceea salut inițiativa pe care am început-o și anume să aducem ordine în acest sistem, pentru că sectorul public, autoritățile, ar trebui să fie un exemplu în acest domeniu. Propunerea mea ar fi, dacă uh, această directivă este din vigoare, eu uh, aș dori ca intrarea în vigoare a noi directive să fie accelerată, pentru că odată ce uh, intră în vigoare, atunci și primele 30-60 de zile vor fi trecut, este important să ne preocupăm de această temă, pentru că la mine vin acei întreprinzători, acei antreprenori care au probleme cu autoritățile care nu plătesc. Și acest lucru este foarte enervant pentru, pentru întreprinzători, pentru companii. Uh, dorim un raport scurt din partea comisiei, uh, eventual scris, pentru a ști cum funcționează lucrurile în statele membre, nu numai din punctul de vedere juridic, ci și real pentru companii. Pentru că cei care pierd în acest joc sunt cei care solicită banii. Nu ar trebui să uităm acest lucru. Eh, Grație. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Iar. Mă gândesc că aceste petiții pot fi considerate încheiate. Trebuie să transmitem semnătarilor uh, o comunicare în acest sens. Eventual am putea solicita comisiei să verifice uh, punerea în aplicare a uh, directivei adoptate în 2011, pentru că în această situație de criză poziția uh, creditorilor uh, se înrăutățește. Prin urmare, solicităm uh, Comisiei o comunicare în legătură cu aplicarea acestei directive. Prin urmare, mulțumim Comisiei. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 15. La punctul 15 avem o, o petiție, petiția 133 pe 2012, care este prezentată de colegul nostru, domnul Andrew Duff. Și asta în numele Uniunii Federaliștilor Europeni. Am înțeles că dânsul este susținut și de alți eurodeputați atunci uh, când solicită uh, în conformitate cu uh, articolul 48.2 al uh, Tratatului asupra Uniunii Europene, să se uh, creeze o uniune fiscală. Dau cuvântul așadar colegului nostru, domnului Daf. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E o plăcere să mă aflu în cadrul uh, comisiei în calitate de uh, petiționar. E un lucru fără precedent ca un eurodeputat să uh, devină petiționar. Mă aflu aici în calitate de președinte al Uniunii Federaliștilor Europeni. Aceasta este principala mișcare federalistă din Europa fondată în 1947 și care devine uh, pe zi ce trece tot mai puternică. Am uh, înaintat această petiție în februarie și în acel moment aveam o doleanță născută dintr-o frustrare Uh, vis-a-vis de lipsa de inițiativa Parlamentului European cu privire la uh, criza uh, financiară europeană. Am văzut că există o rezistență a Parlamentului European atunci când vine vorba de a își susține responsabilitățile constituționale pentru a putea să abordeze așa cum trebuie seriozitatea și dimensiunea acestei uh, crize. Nu folosea așadar toate competențele, toate prerogativele pe care le avea la dispoziție. De atunci, evident, s-au întâmplat foarte multe lucruri, printre care, în primul rând, documentul Van Rompuy cu privire la cooperarea strânsă cu președintele Băncii Centrale Europene, cu președintele uh, Eurogrupului, pentru a putea uh, propune o uniune bancară și fiscală și, de asemenea, o uniune politică. Dar Subiectul din spatele petiției uh, noastre încă este unul uh, valabil și acesta este următorul. Disciplina uh, fiscală este în regulă, e necesară, însă ea trebuie suplimentată de o solidaritate fiscală. O astfel de solidaritate care include și o punere în comun a unei părți a datoriilor uh, suverane trebuie obținută prin ceea ce n-ar trebui să ne temem să numim ca fiind un uh, guvern economic federal. Evident, asta necesită o schimbare a uh, tratatului, iar uh, Parlamentul, datorită noilor prerogative conferite de tratatul de la Lisabona, poate să inițieze un astfel de proiect. Printre altele, Parlamentul poate face asta propunând o convenție iar președintele Barroso la Strasbourg săptămâna trecută a fost primul uh, Uh, președinte al Comisiei care a vorbit despre o federație a statelor naționale. Dânsul a vorbit despre o direcție federală și cred că Parlamentul acum trebuie să accepte schimbarea de direcție a Comisiei, să o salute și să încerce să o uh, direcționeze înspre un proces fructos și de succes care să vizeze o schimbare constituțională ce ar putea încheia uh, procesul de federalizare a Uniunii Europene. Aș dori în numele petiționarilor și în numele domnului Joe Linen care cred că oricum va lua cuvântul. Aș dori totuși să presez Comisia să solicite Comisiei AFCO să răspundă în mod cuprinzător pe fondul problemelor care sunt uh, subliniate în petiția pe care am înaintat-o. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președinte. Domnul Lainan are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația de a participa la reuniunea acestei comisii și pentru timpul pe care îl oferiți petiției înaintată de atâția cetățeni um, și importantă pentru atâția cetățeni uh, din Uniunea Europeană. Domnul Andrew Duff a prezentat câteva cuvinte introductive. Noi doi uh, pe lângă mandatul pe care îl avem în Parlament, suntem și președinți ai unui ONG o, care cuprinde organizații pro-civice și mulți cetățeni în contextul crizei financiare sunt îngrijorați de proiectul european și de ideea, de conceptul european. Există mulți cetățeni care nu cred că Uniunea Europeană este capabilă să soluționeze această criză. Ei cred că situația lor se înrăutățește și uh, se adresează planului național consideră că nivelul național uh, se descurcă mai bine decât Uniunea Europeană. Pe de altă parte, există mulți oameni în Uniunea Europeană care analizează mai cu atenție lucrurile și care au descoperit că este vorba, pe de o parte, de o criză financiară, dar pe de altă parte că este vorba despre o criză politică. O criză în care lipsesc competențele, în care instrumentele sunt deficitare pentru a putea face față unui asemenea atac asupra Europei și asupra eurozonei. Acești cetățeni consideră că este vorba despre un deficit, un uh, deficit de construcție al uh, Uniunii Monetare. Iar aceștia sunt cei care solicită să devenim activi pentru a elimina aceste deficite. Cetățenii observă că de când a început criza financiară, de acum 5 ani, s-au luat decizii în foruri obscure deci nu s-a mai acționat conform metodei comunitare, ci în spatele ușilor închise. Fie că a fost vorba despre Consiliul European, fie că a fost vorba prin intermediul convorbirilor telefonice sau în urma anumitor discuții bilaterale între uh, șefi de stat din diverse uh, capitale europene. În felul acesta se pierd principii ale democrației, parlamentele naționale, Parlamentul European. Uh, își pierd din competențe, ei nu mai sunt actori, ci doar reacționează. Uh, mulți cetățeni din multe state au semnat această petiție și există o speranță și anume că Camera Cetățenilor din Uniunea Europeană, acest parlament, va prelua inițiativa. Nu pot decât să mă alătur celor spuse de Andrew Duff, pentru că există speranța că acest parlament nu uh, reprezintă interese individuale ale statelor membre individuale, ci interesul comun al Uniunii Europene. Așadar, noi dorim să preluăm inițiativa pentru o dezbatere publică cuprinzătoare, pentru crearea unei platforme pe care să se organizeze o dezbatere structurată referitoare la următorii pași cu privire la unitatea europeană. Să nu mai continue această dezbatere haotică care există în prezent, unii spun una, alții spun alta, iar cetățenii sunt confuși pentru că nu mai știu care este direcția pe care să meargă. Mă alătur și susțin cele spuse de Andrew Duff. Este vorba despre esența acestei petiții. Petiția spune că Parlamentul European ar trebui să preia inițiativa. Conform legislației, care, și drepturilor pe care le avem la dispoziție în urma uh, tratatului de la Lisabona. Este vorba despre acel convent care este propus de către noi și sperăm că se va ajunge la organizarea acestui convent cu uh, prelucrarea unor puncte de interes care să fie prelucrate și în felul acesta să se uh, dezvolte o dinamică a dezbaterii europene să tratăm concret cele ce s-au întâmplat, pentru că cetățenii au ales direct uh, această instituție și uh, nu ar trebui să, uh, ca această instituție să mm, nu fie activă. Eu cred că această comisie odată cu această petiție, poate face pașii necesari. În primul rând, ar trebui să implice și AFCO, dar și alte foruri din Parlament care pot decide dacă putem să uh, facem uz de acest drept al nostru de a crea un convent. Vă mulțumim foarte mult că ați prezentat această petiție. Dau uh, cuvântul comisiei, uh, cum se obișnuiește, și apoi dau cuvântul și colegilor. În timpul crizei, uh, Comisia a fost foarte activă încercând să stăpânească această criză, a gândit un cadru de răspuns, a abordat tot felul de chestiuni economice, financiare, a creat noi instrumente care nu existaseră anterior, de exemplu, uh, mecanismul uh, financiar european pentru a susține zona euro aflată Uh, într-o criză financiară. S-au făcut multe, însă mai multe trebuie să se facă și de acum înainte, trebuie completată arhitectura actuală și nu putem decât să fim de acord uh, cu domnul John Lennon că uh, mai sunt deficiențe care trebuie remediate pentru a completa această uniune monetară cu elementele care îi uh, lipsesc. Comisia a propus noi inițiative, evident, Uniunea Bancară pentru a completa mecanismul de stabilitate financiară Însă mai e nevoie și de coordonare bugetară, coordonarea politicilor bugetare uh, și de TUPEC. Președintele Barroso, uh, săptămâna trecută, în uh, prezentarea sa legată de starea Uniunii, a spus exact care era acordul necesar pentru a putea obține un financiar finală. În toamnă se va ajunge probabil la o uh, stabilizare a acestei uniuni uh, monetare. S-a făcut uh, pași în ceea ce privește tratatul, însă există niște limite impuse de tratat, iar domnul Barroso a anunțat că anumite propuneri vor necesita o schimbare de tratat. Dânsul a spus și că va prezenta propunerile Comisiei înainte de uh, viitoarea uh, alegere parlamentară europeană în 2014. Și a spus foarte clar, așa cum sublinea și uh, domnul Daf, că orizontul politic este foarte clar, că vorbim despre o federație a statelor naționale. Acesta este orizontul politic pentru uh, Europa. Ne îndreptăm spre acest acest orizont, propunem noi inițiative pentru a-l atinge. În acest context, Comisia este foarte interesată de această uh, petiție cu privire la Uniunea Federală. Până la urmă, obiectivele noastre finale sunt convergente. Mulțumim. Deschidem dezbaterea. Domnul Elmar are cuvântul. Madam, Madam Chairman, thank you uh, very much indeed for that. And Perhaps rather surprising. Mulțumesc, președinte. Se pare că există în mod surprinzător aici niște elemente de acord. Sunt de acord cu colegul nostru, domnul Daf, că uh, aceasta este o mișcare fără precedent uh, ca un eurodeputat să înainteze uh, o petiție, cel puțin din experiența mea. Sunt de acord cu Joe, Joe Linen că, într-adevăr, cetățenii sunt îngrijorați de evoluțiile din Europa și de faptul că Uniunea Europeană nu rezolvă în mod efectiv această criză. Sunt de acord cu Joe Linen că ne confruntăm cu o criză economică și cu o criză politică, deși îmi pare rău că dânsul n-a observat că ne confruntăm confruntăm și cu o criză monetară și că uh, euro nu este uh, pacientul, ci boala. Uh, este un mecanism de faliment, iar până când nu ești pregătit să abordezi acest subiect, John, nu vei găsi o soluție. Iar în ceea ce privește această petiție, doamnă președinte, pot să vă spun că înainte de această ședință am discutat problema cu colegul nostru, domnul Chichester, care regretă faptul că nu poate fi prezent aici, însă cred că este coordonator pentru grupul ECR și îmi împărtășește opinia în legătură cu această petiție. Uh, ideea este cu siguranță următoarea. Această comisie există, din câte am înțeles eu, pentru a uh, analiza cetățenii Uniunii Euro- uh, probleme cetățenilor Uniunii Europene care cred că au fost supuși la încălcări ale legislației europene și care cred că trebuie să aducă acest problem în atenția Parlamentului. Evident, eurodeputații au propriile lor căi și ei au dreptul să își prezinte probleme dacă doresc să facă acest lucru, însă dacă n-am înțeles total greșit aceste proceduri ale uh, Parlamentului, ideea ar fi ca dumneavoastră să vă adresați grupului dumneavoastră politic uh, și apoi conferinței președinților pentru a face această propunere. S-ar putea ca atunci această propunere să fie preluată. Mie mi se pare că se abuzează de Comisia pentru Petiții uh, de către anumiți membri ai acestei, acestui for care uh, folosesc Comisia pentru propriile obiective. Astfel se creează un uh, precedent. Avem vreo 750 de europarlamentari care uh, fiecare au propriile subiecte dragi pe care ar dori să le invoce. Cu toții ar vrea să vină în cadrul Comisiei pentru Petiții cu propuneri similare și eu aș dori să înaintez o petiție prin care să solicit o dezbatere cu privire la energie, energia regenerabilă pentru că se pare că sistemele de energie regenerabilă nu prea ne ajută ajută cu reducerea uh, emisiilor. Eu cred că e un subiect asupra căruia Parlamentul și-ar putea îndrepta atenția. Așadar, dacă credeți că e posibil, aș putea să încep deja să redactez o astfel de petiție. Cu siguranță și alți colegi din Parlament uh, au subiecte uh, pe care ar dori să le aducă la lumină sau în discuție și atunci am distruge pur și simplu modul de funcționare a acestei petiții. Se pare că domnul Cice tocmai a sosit, prin urmare va putea să ia și dânsul cuvântul. Doamnă președinte, nu știu cum această uh, petiție a putut fi vreodată considerată admisibilă, poate ne explicați acest lucru, însă ea schimbă cu totul caracterul acestei uh, comisii și uh, întrerupe uh, și afectează uh, activitatea curentă a acestei comisii. Uh, dacă pot fi acceptate uh, petiții uh, ale eurodeputaților în această comisie, e bine, eu aș vrea să aflu uh, cum. Stimate uh, domnule coleg, eu sunt puțin terorizată de consecințele posibile uh, ale uh, celor prezentate de dumneavoastră. Sper că nu așa vor sta lucrurile. Acesta nu este primul caz în care eurodeputații s-au adresat uh, acestei comisii. Și aș dori să spun că normele care guvernează competențele acestei uh, comisii nu sunt uh, foarte uh, restrictive pentru că regula 201 alineatul 1 spune că orice cetățean persoană fizică sau juridică poate să înainteze o petiție dacă petiția se uh, încadrează în competențele Uniunii Europene. Deci nu e vorba de vreo încălcare a acestei uh, reguli. Uh, nu există dovezi pentru cazul la care faceți dumneavoastră trimitere. Prin urmare, aștept o petiție și din partea dumneavoastră. Ne-am bucurat să uh, discutăm și petițiile pe care le-ați putea înainta dumneavoastră. Doamna Ocan, voi vorbi daneză de această dată. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, domnului uh, Daf și lui Joe Leinen pentru că au venit aici să se adreseze nouă, pentru că este un semn al implicării Parlamentului. Avem de-a face cu o situație în care Parlamentul practic este dat deoparte Uh, în legătură cu lucrurile care se întâmplă la nivel guvernamental, în cazul în care se întâmplă ceva la nivel guvernamental. Ceea ce ne uh, amenință pe noi acum nu este posibilitatea de a avea mai multă Uniune uh, Europeană. Amenințarea ar fi că ne-am putea despărți. Prin urmare, în grupul meu susțin ideea unei uh, convenții. Pentru că așa am putea să fim cu toții conștienți de riscurile uh, pentru uh, Uniunea Europeană și pentru statele membre. Noi uh, nu avem decât uh, o abordare interguvernamentală, nu o abordare unită. Trebuie să ne asigurăm că avem de-a face cu o strategie comunitară și că nu uh, guvernele vor fi cele care vor uh, da tonul acestei uh, strategii. Avem multe lucruri de făcut și trebuie să fim implicați până la capăt. Acest lucru este semnificativ. Ideea este foarte bună, cred că ar fi bine ca de aici să plece anumite recomandări pentru că aici nu uh, putem uh, lua decizii, ci ne putem asigura doar că Parlamentul ia în considerare aceste aspecte. Cred că e bine Așadar că nu se aduc în discuție doar aspectele economice, ci uh, și cele de altă natură. Trebuie să analizăm puțin sistemul pe care îl avem pentru a ne asigura că ne implicăm pentru ca democrația să funcționeze. Avem adeseori impresia că cetățenii nu înțeleg ce se întâmplă în Uniunea Europeană și au adesea impresia că totul se uh, întâmplă la nivel interguvernamental în spatele ușilor închise. Sper să avem o șansă să facilităm lucrurile, pentru că dacă pierdem acest caz, în fața instanțelor uh, europene, și probabil că așa s-ar uh, uh, întâmpla. Mă gândesc aici și la faptul că trebuie să avem 12 sesiuni uh, parlamentare pe an la Strasbourg și și în august s-ar putea să organizăm asemenea sesiuni. E bine, atunci poate n-am avea nici reuniuni frecvente ale comisiei noastre și am putea să pierdem din vedere aspecte importante. Oricum, Trebuie să ne concentrăm pe acest subiect pentru că cetățenii noștri probabil consideră că acesta este un subiect uh, demn de luat în uh, seamă. Aceasta era ideea pe care doream să o aduc în discuție. Practic, uh, solicităm sprijin popular pentru un tratat mai consolidat cu mai multă democrație. Mulțumim, doamna Zanoca. Yes, thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul nostru politic, uh, de asemenea, a discutat această chestiune a Convenției și nu voi repeta ceea ce a spus doamna Oaken. Doresc însă să reacționez la această problemă procedurală. Da, poate Însă, într-o perioadă de criză, trebuie să utilizăm toate mijloacele pentru a soluționa și a ieși din criză. De aceea, um, le mulțumesc domnului Daf și domnului Leinen pentru că au folosit uh, un asemenea mijloc extraordinar. Însă, în... cu toate acestea, este foarte bine să folosim toate mijloacele posibile, astfel încât lucrurile să se miște înainte. Nu este vorba numai despre probleme ale crizei financiare care trebuie să fie abordate. Noi, aici la Parlament, observăm că există un număr considerabil de conflicte între Parlament și Consiliu în ceea ce privește utilizarea abordării europene pot să menționez decizia noastră din iulie de a uh, îngheța niște documente Schengen din cauza unui conflict cu Consiliul care nu dorește abordarea europeană în ceea ce privește abordarea acestei probleme a imigrării, a stabilirii de uh, noi controle la frontieră. Deci, uh, iată, se pune sub semnul întrebării această abordare europeană. Eu, într-o oră, va trebui să-mi susțin raportul la Comisia Libe în ceea ce privește noul CFM pentru Agenția uh, Fundamentală pentru Drepturile, Agenția pentru Drepturile Omului. Și aceasta este sprijinită de către Comisie și de Parlament. Se dorește extinderea mandatului Agenției Europene pentru Drepturile Omului în ceea ce privește uh, cooperarea judiciară, cooperarea în materie polițienească, însă toate aceste inițiative au fost blocate de către Consiliu. Așadar, există tot mai multe conflicte între Parlament, care susține această abordare europeană, și Consiliu. Deci, sprijin foarte mult inițiativa dumneavoastră și trebuie să vedem cum să procedăm, însă convenția este o idee bună pe care cred că merită să o susținem. Mulțumesc! L'onorevole Salavracos. Domnul Salavracos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură foarte mult că a fost înaintată o propunere a domnului Daf. Eu am urmărit această propunere. Uh, domnul Daf are cunoștințe juridice și uh, totul este bine structurat și are un conținut bun. Eu, în calitate de jurist, consider aceste aspecte întotdeauna foarte importante. Uniunea Europeană, după cum bine știți, este construită pe o criză a pornit, a fost generată de sărăcie, sărăcia din Germania, în urma celui de-al doilea război mondial. Iar această sărăcie a fost depășită în mod fericit și în mod fericit pentru Uniunea Europeană și pentru Germania. Însă lucrurile nu mai stau acum așa, pentru că cu timpul s-a constatat că există și abateri. Mulți au uitat uh, de unde a pornit Europa, unde a început totul. și apoi s-a înființat un fel de for de coordonare care de fapt nu vine în întâmpinarea spiritului european și nici în întâmpinarea rezultatului la care am dorit să ajungem cu înființarea Uniunii Europene. În uh, cazul ultimei crize s-a văzut acest lucru. S-a ajuns la sărăcie peste tot, chiar și în acele țări care consideră în prezent că încă au o situație financiară bună. Apoi s-a considerat că rezolvarea problemelor ar uh, consta în disciplina bugetară. Disciplina bugetară însă reduce PIB-ul, iar dacă acesta este mai mic, atunci acest lucru duce la pierderea de locuri de muncă, la mai puține locuri de muncă și, sigur, la tulburări sociale, ceea ce se și observă că se întâmplă în multe țări ale Uniunii Europene. Există tot mai multe tendințe și mișcări extremiste și acest lucru ne face să ne gândim la perioada Weimar, la Republica de la Weimar. Și acest lucru ar trebui să stârnească îngrijorare în rândul nostru. Iar în timpul crizei și în ceea ce privește modul în care a fost ea abordată, s-a putut observa că am făcut uh, pași foarte șovăielnici. Ar fi trebuit să acționăm mai rapid, dar nu s-a acționat rapid. Și de ce nu s-a făcut acest lucru? Pentru că nu beneficiam tocmai de ceea ce menționează acum aici domnul Daf. De exemplu, Statele Unite au depășit uh, criza. Ei au generat-o pentru că de acolo a pornit criza, însă ei au reușit să depășească criza pentru că au acționat rapid. au aplicat disciplina bugetară, au avut o abordare echilibrată și, sigur, a fost vorba despre lichiditățile de pe piață. Însă, în Uniunea Europeană, noi nu am oferit lichiditate pieței, am, uh, au existat probleme de lichiditate pe piață și așa au apărut problemele sociale care au dus la această distanță care există acum în Uniunea Europeană. Și îmi este teamă că totul se va transforma într-un butoi cu pulbere în acest cadru al Uniunii Europene. Și ce facem acum? Vorbim despre fapte economice, despre alte tipuri de probleme, însă dacă este să ne uităm la bază și dacă baza aceasta se fisurează, pentru că vedem deja care sunt aceste fisuri, în Germania se consideră deja că grecii sunt toți niște leneși, spaniolii la fel, italienii de asemenea, iar grecii consideră că germanii sunt corupți. Pentru că corupția din Germania provine de la companiile germane. Deci sistemul din Germania se, este corupt și corupția vine din companiile care provin din Germania. Deci eu cred că ar trebui să ne așezăm împreună la masă, să luăm lucrurile în serios și să le analizăm îndeaproape. De aceea susțin acest raport. Este un raport excelent, o petiție excelentă și chiar aș spune că ceea ce mă preocupă cel mai mult este, de fapt, distanța. Marea Britanie, de exemplu, faptul că se ține departe de evenimentele care se întâmplă în Europa. Eu cred că la un moment dat Marea Britanie ar trebui să uh, renunțe la această atitudine, această situație sufletească în care mereu te lași pe spate și aștept să facă alții ceva. Nu, cred că Marea Britanie ar trebui să se implice ceva mai mult. Susțin așadar această petiție. Eh, onorevole. Mulțumesc, domnule Salavracos. Mă bucur mult de această discuție, însă trebuie să vă părăsesc pentru puțin timp. Voi eh, o să, pe doamna deli, să conducă această reuniune mai departe, ca primă vicepreședinte. Doresc să fac o observație. Mulțumesc colegilor care au adus această discuție la comisia noastră. Printre altele, uh, ne-ați uh, ați atras și atenția asupra noastră și acesta este un lucru bun. Noi nu suntem aici doar o instituție a uh, Parlamentului European, ci o comisie care vine în întâmpinarea dorințelor cetățenilor și a problemelor lor. Sigur că uh, ne putem gândi și la o audiere publică anul viitor, pentru că este vorba despre un alt care este dedicat uh, cetățeniei europene și în colaborare cu AFCO ne putem imagina o dezbatere deschisă cu toate cercurile interesate, părțile interesate, cetățenii, asociațiile, ONG-urile, care au un interes în exprimarea unei, unui punct de vedere, respectiv în atingerea unui stadiu. Așa cum a propus și doamna Aucan. Așadar, las președinția pe seama domnului Paliadeli și urmează domnul Boștinaru. Grație, senora pre- Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt cât se poate de bucuros și salut, într-adevăr, petiția care a fost înaintată astăzi de colegii noștri foarte distinși, domnul Daf și domnul Leinen, în numele cetățenilor europeni. Pentru că, printre altele, și ei sunt cetățeni europeni, deci sunt îndreptățiți să facă acest lucru. În calitate de cetățean român, de socialist și de pro-european, uh, cât se poate de convins, sunt bucuros că s-a întâmplat acest lucru. În același timp, Săptămâna trecută am ascultat uh, speech foarte vibrant uh, și pasional al domnului Barroso și mă întreb care este următorul pas care să fie făcut, pentru că discursurile sună bine, însă uh, dacă nu există niciun fel de substanță după un discurs, dacă nu acționăm, atunci spiciurile rămân numai lipsite de conținut și nu au niciun impact, nici în ceea ce privește viitorul european, nici în rândul uh, vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni. Așadar, petiția a venit la timp, este o petiție corectă, este absolut necesară și foarte importantă. Deci nu numai personal, ci și în numele colegilor mei socialiști, sprijin într totul petiția dumneavoastră. În același timp, trebuie să uh, vedem cum stau lucrurile în realitate, să răspundem realității. Uniunea Europeană este obligată să lucreze cu instrumentele federaliste, să acționeze și să abordeze problemele nu numai în contextul crizei existente, ci în perspectiva viitorului. Pentru că nu putem să reconciliem nevoile cetățenilor europeni de a trăi în condiții mai bune, în pace, Uh, într-o democrație mai puternică și realitățile Uniunea Europeană uh, să devină un actor global, dar nu numai la nivel teoretic, ci și practic. Și dacă nu va exista dimensiunea federalistă, acest lucru nu se va mai întâmpla. Așadar, propunerea noastră este partea unui proces care ne va permite să devenim o entitate federală în uh, numele sutelor de milioane de cetățeni europeni. Acest lucru a fost recunoscut nu numai de domnul Barroso. Este un lucru recunoscut și de către economiști, de multe ONG-uri, de oameni de știință. Trebuie să vedem care este realitatea și să părăsim uh, o abordare care în prezent pare una dintre cauzele principale ale crizei interne din Uniunea Europeană, conflictul între dimensiunea națională și dimensiunea federală. Acest conflict a, s-a repetat, a, este persistent și, de asemenea, a fost utilizat abuziv. Din păcate, lipsa de capacitate a Comisiei de a acționa a dus la acest lucru, pentru că în discursuri ei sunt foarte buni, dar în ceea ce privește acțiunea, simțim lipsa angajamentelor, a eficienței și un apel final în ceea ce privește această petiție. Orice directorat și nu voi numi oameni, persoane, țări, nu voi numi pe nimeni. Însă niciun directorat nu poate să înlocuiască nevoia unui sistem federal în care vocea cetățenilor europeni nu numai să se facă auzită, dar să fie luată și în considerare. Pasul pe care l-ați făcut dumneavoastră, printre alți pași, reprezintă parte a unui proces pe care unii în prezent îl pot considera oarecum naiv sau poate extravagant, poate prea curajos. Însă avem nevoie de viziune, avem nevoie de curaj, avem nevoie de angajament pentru a construi această uniune. Dacă nu, putem vorbi în câțiva ani, probabil, de istoria Uniunii Europene. Iar eu nu vreau să vorbesc despre istoria Uniunii Europene a noastră, ci despre viitorul acesteia. Iar petiția dumneavoastră reprezintă o contribuție importantă și remarcabilă pentru aceste eforturi. Felicitări tuturor! Mulțumesc, domnule Boștinaru. Și acum, domnul Iar. Mulțumesc. Voi încerca să fiu cât se poate de succin, mulțumesc uh, petiționarilor. În primul rând, mi-am uh, notat și eu că deputații sunt și oameni, deci în aceeași măsură și cetățeni, așadar au dreptul să înainteze petiții. Sigur că dacă cineva se teme că s-ar ajunge la inflamare ulterioară, uh, pot să spun și eu că um, noi ne aplicăm asupra acestor petiții cu atenție, pentru că dacă Bine, sigur, ar trebui să respectăm principiul, nu ne așteptăm la petiție în masă din partea deputaților, dar după cum spuneam și deputații sunt cetățeni și nu ar trebui să interzicem uh, deputaților să înainteze petiții. Uh, toată lumea poate să scrie petiții și să fie înaintate referitor la anumite domenii. Trebuie să apelăm însă și la rațiunea uh, deputaților care să includă în petiții aspectele foarte importante, ceea ce s-a întâmplat și acum. Doresc să fiu succint pentru că antevorbitorii mei au spus destul de multe. Eu cred că trebuie să fim atenți. Uniunea Europeană nu este o Uniune Europeană a elitelor, ci trebuie să fie o Uniune Europeană a cetățenilor. Și în acest moment ne confruntăm cu un fenomen și anume cetățenii nu mai pot urmări politiile, po, deciziile politice uh, Um, se întreabă dacă această Europa mai este a lor, respectiv oare ce fac cei de la Bruxelles sau cei de la Consiliul European. Ceea ce trebuie să facem este să-i implicăm în procesele politice pe cetățeni, pentru că în politică se spune este bine să conduci, este nevoie de viziuni, însă trebuie să îi atragem și pe cetățeni, pentru că altfel conducătorul la un moment dat rămâne singur și își uită trupa în spate. Și tocmai această cerință, asta este inclusă în petiția dumneavoastră. De aceea uh, doresc să susțin ideea aceasta, dar uh, consider că trebuie să o urmărim în continuare. Uh, Doamna președinte a susținut chiar ideea de a organiza o audiere pe această temă. Eu susțin de asemenea că ar trebui să lucrăm în continuare pe această cale. Convenția Europeană poate să fie mijlocul corect pentru a aduce la un numitor comun Uniunea Europeană și cetățenii europeni. Pentru că noi facem politică pentru cetățenii noștri, nu pentru noi, nu pentru Uniunea Europeană în sine. Așadar, aceasta este dorința mea și, într-adevăr, trebuie să vedem dacă putem să organizăm o astfel de audiere, să implicăm și celelalte comisii, astfel încât această idee să nu se piardă în activitatea noastră cotidiană. Pentru că vorbim despre bani, vorbim despre șomaj, vorbim despre tot felul de probleme, însă aceasta ar putea să fie o cheie care să ducă la mai multă unitate a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Iar, spune doamna președinte. Domnul Chichester a um, solicitat să ia cuvântul, dar nu-l mai văd în sală, așa, dar îi dau acum cuvântul domnului Helmer. Doamna președinte, vă mulțumesc și cer uh, scuze colegilor care intervin. Foarte rapid. Aș vrea să întind ramura de măslin domnului Leinen și uh, DAF. Există o privință în care salut inițiativa lor și anume această dezbatere, această convenție dacă va avea loc va avea loc în 2013-2014 înainte de alegerile europene. Și pot să vă garantez și știți acest lucru că este un fapt, domnule Daf, că efectul asupra opiniei publice din uh, Regatul Unit va fi să întărească uh, opoziția împotriva Uniunii Europene. Și dacă vorbesc în numele partidului meu, Partidul Independenței din Regatul Unit, va fi un dar campaniei noastre și de aceea vă mulțumesc cel puțin pentru asta. Mulțumesc, domnule Helmet. Colegii se vor gândi la acest lucru. Doamna Bobinska, ați cerut să interveniți? vorbim de două lucruri. Ce trebuie să facem mai departe, ce trebuie să întreprindem în Uniunea Europeană și în ce direcție ne îndreptăm împreună. O chestiune uh, procedurală menționată de colegul de la ICR. Uh, Dacă eurodeputații pot uh, să depună petiții Uh, sigur, uh, nu are nicio importanță dacă sunt eurodeputați, dacă ei ajută organizații și oameni în acest uh, sens. Nu văd o problemă aici. Cred că este foarte bine că vorbim în final, în această comisie, nu numai despre țări anume, regiuni anume, despre persoane anume, ci vorbim despre o problemă generală a Uniunii Europene. Uh, Uh, trebuie să recunosc că am început să mă gândesc uh, la prezentarea uh, unei petiții în ceea ce privește solidaritatea în probleme de mediu. Respectăm acest lucru în Uniunea Europeană, Europeană dacă obiectivele privind climatul sunt atât de ambițioase, e bine, trebuie să avem și o solidaritate, mai ales pentru a ajuta care nu pot să țină acest ritm Uh, vrem să nu sfârșim prin a avea o uniune uh, cu două sau trei viteze sau cu două sau trei grupuri. Trebuie să ne gândim la direcția în care dorim să ne îndreptăm, însă trebuie să recunosc că federalismul mi este foarte drag, președinta. Mulțumesc. Domnul Leinen. Ja, vielen Dank. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă și cât se poate neangajată în ceea ce privește această petiție. Vreau să spun că petiția a fost semnată și susținută de zeci de mii de oameni și Andrew Duff și cu mine și Colin Chesson, care nu a luat cuvântul, dar este alături de noi. Noi suntem președinți ai acestei organizații. Aș fi putut trimite adjunctul meu, însă azi este uh, joi, dacă ar fi fost să vină din Italia, ar fi trebuit să-și ia o zi de uh, concediu. Deci, domnule Helmer, aceasta este o dezbatere artificială și anume dacă mm, președinția ar trebui să fie reprezentați de altcineva. Cred că asta este pur și simplu o discuție artificială și noi suntem cetățeni. Acest lucru este precizat și de către regulamentul de procedură, deci și deputații pot înainta petiții. Asta în ceea ce privește chestiunile procedurale. Mult mai interesant însă este conținutul material al acestei petiții și al dezbaterii care a avut loc. Pentru că doamna Oaken și de asemenea domnul Boști Boștinaru și alți uh, deputați au exprimat o idee și anume că această criză foarte dificilă uh, cu care s-a confruntat Uniunea Europeană încalcă drepturile cetățenilor. Încalcă drepturi sociale ale multor milioane de cetățeni, iar în tratatul de la Lisabona este precizat că coeziunea socială, drepturile omului trebuie să fie date, iar noi ne confruntăm exact cu opusul. În uh, tratatul de Lisabona se spune ocupare totală, iar la noi șomajul este de 50% în rândul tinerilor. Deci sunt drepturi sociale care sunt violate. Apoi, drepturile politice și ele sunt încălcate. Din punctul meu de vedere, aceasta este esența a acestei petiții. Cetățenii Uniunii au ales un parlament, iar parlamentul nu este implicat în luarea de decizii, deciziile cele mai importante șefii de regi- conducătorii de regiuni uh, sau un anumit directorat uh, care cuprinde două, trei regiuni, aceștia iau decizii. Deci astfel uh, drepturile politice sunt încălcate. Deci petiția noastră poate fi abordată din multe perspective. Modul în care sunt încălcate drepturile cetățenilor prin această criză îndelungată, așa cum a spus și domnul Salafracos. Această criză persistă de prea multă vreme și cu cât va dura mai mult, cu atât mai mulți cetățeni uh, vor avea de suferit, respectiv drepturile lor vor fi încălcate. Mi se pare o idee grozavă să organizăm o audiere, poate cu titlul Drepturile cetățenilor în uh, cadrul crizei financiare, crizei economice, pentru că sunt încălcate drepturile multor cetățeni, pentru că noi avem uh, cerințe eronate, pentru că nu utilizăm instrumentele corecte. Și cred că colegul Yukipea mm, da, domnule, să știți că milioane de cetățeni din Europa s-ar bucura să facem acest pas înainte, iar cei care doresc să facă un pas înapoi, aceia trebuie să ia decizii în felul lor. Mulțumesc așadar, mulțumesc și pentru ideea cu audierea. Cred că putem să facem ceva de acest gen, o audiere așadar, uh, eventual în 2013, sau poate să găsim alte forme de discuție publică, de implicare a cetățenilor la acest concept comun al Uniunii Europene. Da. Președinta, mulțumesc, uh, dragă colega. Domnul Daf. Mulțumesc că și naționaliștii britanici sunt uh, conectați uh, la mișcarea paneuropeană federalistă și aș putea să-i trimit domnule Helmer detalii în legătură cu capacitatea de reprezentare a celor uh, trei organizații care sunt reprezentate aici, astăzi. Mișcarea Europeană, Uniunea Europeană a Federaliștilor și GEF. Și sunt mai mulți susținători prezenți ai petiției noastre. Și îi salut pe toți cei care sunt astăzi aici. Ne-am gândit îndelung până când am uh, hotărât să recurgem la acest instrument, petiția. Putem să facem și alte lucruri. Putem să ne manifestăm, putem să demonstrăm în piețe, pe stradă. Ne-am uh, fi putut uh, gândi să venim cu o inițiativă uh, a cetățenilor europeni. Mă bucură faptul că mai mulți colegi care au participat la această dezbatere excelentă au accentuat uh, caracterul urgent al acestei crize și consecințele sociale și politice ale acesteia. Cred că este deplorabil dacă persoane din acest uh, Parlament uh, par să dea la o parte gravitatea și dimensiunile acestei Uh, crize, să o ignore sau să o considere, considere ca nefiind semnificativă. Cred că trebuie să respectăm faptul că guvernele au hotărât să încerce să facă tot ceea ce este necesar pentru a rezolva criza. Este o politică care a fost uh, adoptată și aprobată de comisie, oarecum cu întârziere, dar a fost uh, aprobată de către Comisie și de către Banca Centrală. Scopul acestei petiții este să vegheze, să asigure că Parlamentul European face tot ceea ce este necesar pentru a găsi uh, calea înainte. Consider cu tărie că o audiere în 2013, organizată poate în comun de comisiile PETI, AFCO și ECON, ar fi o modalitate excelentă de a duce mai departe dezbaterea și de a aprofunda analiza noastră a ceea ce este în mod special necesar din punct de vedere al uh, guvernelor și democrației pentru a rezolva problemele uriașe cu care ne confruntăm. Am fost uh, întrebați care considerăm că ar fi pasul următor o audiere în Parlament ar fi un pas excelent în această direcție. Dar e nevoie de un angajament al Consiliului European în decembrie să se angajeze că uh, va organiza o convenție în primăvara anului 2015 după alegerile parlamentare și după uh, alegerea noii uh, comisii în 2014. Uh, astfel încât să dăm un nou suflu democrației și să consolidăm mandatul nostru de a acționa în direcția unui obiectiv federalist. Și cred că următorul Parlament va asista la o creștere a tendinței uh, federaliste în rândul uh, membrilor noi aleși, care vor duce mai departe acest nou proiect istoric al uh, unității europene. Cred că și Regatul Unit uh, va fi prezent uh, în acea etapă. Președinta, mulțumesc. În primul rând, uh, regret că nu am fost prezentă de la începutul acestei discuții foarte importantă. Este adevărat această petiție aș spune că sporește autoritatea unei uh, comisii care nu se bucură de o presă foarte bună în rândul Parlamentului și mă bucur să văd uh, uh în discuție o temă extrem de importantă. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor reprezentanților cetățenilor europeni și uh, Parlamentul își uh, menține uh, rolul de pionierat atunci când este vorba de reprezentarea problemelor cetățenilor europeni. Cred că această dimensiune politică conferită de această petiție este extrem de importantă. Fără îndoială, după reacțiile pe care le-am ascultat, uh, chiar și din partea colegilor foarte rezervați, cum este domnul Helmer, uh, totuși uh, reiese că toată lumea este de acord să purtăm cât se poate de rapid o discuție, poate chiar la începutul anului 2013, pentru a pregăti ceea ce domnul Daf a menționat aici, să pregătim terenul pentru următorul Parlament. Trebuie să punem bazele acestei discuții, astfel încât uh, Parlamentul care va fi ales să, să poată să pună în aplicare tot ceea ce s-a hotărât și s-a avut în vedere. Sunt probleme care merg bine, uh, dar această problemă se duce direct la inima cetățen, cetățeanului european și vă mulțumesc călduros uh, pentru această petiție. Trecem acum la următoarea uh, petiție referitoare la uh, domeniul concurenței. Este vorba președinta revine. E vorba de o persoană de origine italiană, dar problema se referă la investițiile în Bulgaria. Petiționarul are cuvântul. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta pe scurt uh, cazul meu. În 2006, un grup um, de investitori uh, pe care îi reprezint, investitori italieni, incluzând uh, Internaționale Financiara, care este uh, principalul acționar la aeroportul din Veneția, precum și gestionarul aeroportului Șaroaia din apropiere. Acest consorțiu a achiziționat suprafețe mari de teren de la guvernul bulgar Mulțumesc foarte mult, domnule vorbitor. Deci, așa cum am spus, a, a, au achiziționat a, teren în zona Boris de lângă Sofia. Acest teren era deținut de Ministerul de a, Ministerul Apărării și asta pentru a, a pune bazele unui a, centru de logistică modern în 2008, investiția semnificativă a fost uh, făcută de uh, a fost marcată de guvernul uh, italian și bulgarian, bulgar, mă scuzați, în timpul vizitei lui Romano Prodi. Din 2009 încolo, am început, prin urmare, să lucrăm uh, uh, intens pentru a încerca să obținem toate autorizațiile necesare care să ne permită să începem uh, lucrările de construcție la acest centru logistic din Bocioriste. Am primit planul de parcelare în detaliu, am obținut o autorizație de construcție și de pregătire a terenului, însă atunci când am început uh, activitatea propriu-zisă în iulie 2010, guvernul de la Sofia a impus restricții uh, pe acel teren, menționând faptul că ministrul culturii a spus că este o zonă de interes cultural deosebit fusese un aeroport în prealabil care nu um, mai era utilizat. Ca și cum guvernul ar fi argumentat că a vândut uh, piața principală din uh, țara respectivă. Cam asta este ideea. Ni s-a spus că aveam uh, un caz foarte bine fundamentat, însă că trebuia să încercăm să ajungem la un acord. Așadar, ceea ce am făcut, am început negocierile cu guvernul bulgar. Ideea a fost ca în schimbul terenului uh, pe care îl uh, l-am primit să primim uh, ca și compensație un alt teren uh, și ca o garanție a faptului că drepturile ne erau respectate printr-un uh, gentleman agreement, uh, printr-un schimb de terenuri. Așadar, ceea ce am făcut, am uh, început uh, o serie de discuții, întâlniri și în șapte rânduri, deci nu odată, în șapte rânduri, practic am încheiat uh, negocierile Uh, guvernul bulgar uh, a identificat un teren alternativ pe care l-am acceptat drept compensație în schimbul terenului de la Bageristi. Deci, în șapte rânduri, guvernul bulgar, de îndată ce ajungeam la o concluzie, nu și-a respectat uh, cuvântul și ne-am întors de unde începusem. Așadar, în mai multe rânduri am încercat să uh, ne susținem uh, cazul. Pe 30 uh, martie anul acesta am uh, discutat acest caz într-o întâlnire oficială președintele uh, bulgar a venit la Roma să se întâlnească cu oamenii de afaceri. A spus că nu cunoștea acest episod trist și uh, s-a angajat să intervină personal pentru a se asigura că drepturile noastre de proprietate ca uh, și oameni de afaceri uh, sunt respectate. Am, uh, uh, pe baza documentației pe care o oferisem, am considerat că aveam o poziție solidă. Însă, uh, guvernul bulgar continuă să-și păstreze aceeași poziție acțiunea guvernului bulgar, după părerea noastră, încalcă drepturile fundamentale uh, din uh, Carta Uniunii Europene și anume articolul 15, articolul 16, dreptul la proprietate 17, dreptul la non-discriminare, discriminare pe bază de uh, cetățenie sau naționalitate, articolul 21. Având în vedere toate acestea, guvernul bulgar a oferit uh, un teren în apropierea uh, terenului inițial și oferă acest uh, teren unei companii bulgare din zona industrială. Deci, guvernul bulgar promovează un centru logistic și face publicitate acestui centru în rândul investitorilor străini. Deci, după părerea noastră, nu se respectă regulile uh, concurențe uh, potrivit articole 50 și 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Pentru a susține doleanța noastră, spunem că a existat o încălcare a drepturilor fundamentale, de asemenea e vorba și de o Uh, decizia Curții Supreme din 12 decembrie 2011 care spune că prin respingerea cazului pe care l-am adus în fața Tribunalului Administrativ și anume impunerea uh, restricțiilor culturale și o să citesc decizia, se spune instituția uh, instanța a lipsit reclamantul de dreptul de a-și prezenta cazul Uh, împotriva uh, instanței. Așadar, decizia recunoaște dreptul nostru și de asemenea spune că nu există niciun motiv uh, de a Uh, face o astfel de declarație și anexele respective care sunt în conformitate cu uh, dispozițiile din legea privind patrimoniul uh, cultural. Cu alte cuvinte, două guverne diferite, de două culori politice diferite, care au lucrat cu noi și-au asumat angajamente clare în ceea ce privește investiția noastră substanțială în Bulgaria. Am uh, vorbit cu autoritățile locale din Bajaristi, uh, și-au uh, luat un angajament. Am făcut două anchete separate care au fost comandate de judecătorii din Bulgaria și care au confirmat soliditatea cererii noastre. Aveam deci o hotărâre a Curții uh, Supreme și totuși am ajuns la uh, un impas. Suntem demoralizați și ne întrebăm dacă o petiție înaintată în această comisie ar putea să pună lucrurile în mișcare din nou. Este vorba de un act legat de operatorii privați, pe de altă parte e vorba de un act care a fost elaborat de guvernul unui stat membru unul dintre principiile unei democrații uh, liberale este să, uh, pre, uh, să vedem statul nu ca o, o entitate care dă favoruri, face favori, ci care respectă niște drepturi. După părerea noastră, comisia noastră, această comisie ar putea să fie instrumentul de promovare a unor drepturi care au fost încălcate an de-a rândul. Vă mulțumesc foarte mult! Από την epitropii ο uh, κύριος... Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru acest rezumat foarte bun al acestei petiții. Mai întâi, dați-mi voie să spun că acest litigiu este unul nefericit din toate punctele de vedere economic, ce politice și de mediu. Din păcate, bani și resurse rămân nefolosiți. Din păcate, Comisia nu poate să intervină în acest litigiu. Legea europeană nu este implicată aici, în afară de vreun principiu general. Și încă și mai important, este vorba despre un litigiu care implică o investiție privată și acest litigiu ar trebui uh, rezolvat uh, prin uh, discuții purtate sau prin prezentarea în fața unui tribunal civil. Sper că aceste chestiuni pot fi rezolvate și că construcția ar putea începe cât se poate de curând. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mai sunt și alți colegi care doresc să intervine? Da, doamna Santori. Mulțumesc, doamnă președinte. Am simțit că e important să asist astăzi la această ședință a comisiei alături de dumneavoastră, pentru că am urmărit deja de mulți ani acest caz, iar opinia mea este că această petiție ar trebui luată în considerare la nivel european. A trebuit să se întâmple așa pentru că se prea poate să avem de-a face cu un uh, investitor străin și astfel am putea argumenta că acest caz nu ține de competențe europene și că nu ne putem implica în toate litigiile similare, însă uh, cealaltă parte a acordului este uh, guvernul unui stat membru care s-a alăturat destul de recent Uniunii Europene din momentul în care s-a alăturat Uniunii Europene, cu siguranță a beneficiat de pe, toate, de pe urma tuturor avantajelor aderării. Însă, odată cu aceste avantaje, vin și anumite obligații. Iar aceste obligații includ respectarea drepturilor indivizilor sau uh, respectarea drepturilor companiilor și uh, accentul pus pe aplicarea legii. Uh, ca și garant al acestor, acestor legi, uh, guvernele trebuie să dea un exemplu demn de urmat. La în acest moment, noi asistăm la repetarea unor decizii contradictorii. Acest caz nu este unul singular. Este vorba despre o tendință a uh, guvernelor uh, din Bulgaria, indiferent de coloratura lor politică. Acestea semnează contracte sau acorduri pentru a obține beneficii de pe urma lor, iar în cele din urmă nu mai respectă aceste acorduri uh, și uh, se joacă cu regulile și drepturile. Prin urmare, logica conform căreia această comisie ar trebui să mai analizeze această petiție, ar fi următoarea. Ar trebui să dăm un exemplu pentru celelalte state. Dacă există o dispută privată, atunci guvernele intervin pentru a rezolva aceste uh, litigii. Dar dacă o parte a litigiului este reprezentată de un guvern, atunci uh, și uh, cealaltă parte a acordului trebuie să uh, beneficieze de respectarea drepturilor uh, care îi sunt recunoscute în Uniunea Europeană. Iar guvernul bulgar nu face acest lucru. Și acum mai am o nedumerire. E de neînțeles dacă privești din exterior acest caz, dacă ne gândim la economia acestei țări și la interesul cetățenilor. Pur și simplu e de neînțeles acest caz. Mulțumesc. Intervenție fără microfon a doamnei președinte. Ah, Mr. Mauro, please. Grazie. Domnul Maur are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să-mi cer scuze pentru uh, faptul uh, că insistăm pe competențele uh, Comisiei uh, pentru Petiții, însă acest uh, caz a atras atenția opiniei publice din Italia. Insistăm uh, pe acest caz pentru că trebuie să înțelegem niște lucruri. Acestea sunt vremuri în care opinia publică dezbate logica de a fi membru în Uniunea Europeană. Într-adevăr, are sens dacă ne gândim la experiența pieței unice. Dar să nu uităm uh, faptul că oamenii uh, beneficiază de certitudine juridică și trebuie să aibă încredere în această certitudine. Astăzi sărbătorim cea de-a 20-a uh, aniversare a pieței unice, sărbătorim rezultatele, însă suntem conștienți de toate problemele și obstacole, obstacolele rămase și de lungul drum pe care îl mai avem de parcurs. Asta este miza. Nu cred că Parlamentul European poate să se ocupe de probleme doar atunci când sunt implicați în joc bani europeni. Cred că, într-adevăr, ar trebui să studiem acest caz pentru că uh, au fost încălcate uh, reguli ale pieței unice, uh, s-a uh, refuzat dreptul de a uh, face afaceri. Asta din uh, atitudinea unui guvern care cu siguranță s-a bucurat de sprijinul Uniunii Europene și al statelor membre. Dacă nu se găsește o uh, soluție la acest uh, uh, litigiu, nu dăm un exemplu bun. Sigur, traversăm o criză când vorbim despre creștere, despre locuri de muncă, despre nevoia de redresare. Însă eu cred că e necesar ca noi să îi susținem pe cei care doresc să desfășoare afaceri și pe cei care încearcă să creeze locuri de muncă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Boștinar, are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să recunoaștem că în, în discuție avem un aspect care pare un litigiu comercial. Un litigiu comercial între o entitate publică sau privată, n-a fost foarte clar din uh, ce s-a spus aici, și o entitate privată de uh, origine italiană. Dar, dincolo de această tratare formală a subiectului în cauză, acest caz ne aduce în faă următoarele aspecte se împiedică un articol important din tratatul de aderare libertatea de circulație a bunurilor serviciilor și capitalului pentru că un bun achiziționat nu este uh, permis să, de, să intre în proprietatea deținătorului și să se folosească de consecințele bunului pe care îl deține. apoi respectul față de hotărârile judecătorești. Curtea Supremă, ni se spune de către Comisie și de către petiționar, Curtea Supremă din Bulgaria confirmă dreptul entității italiene, a investitorului italian, dar autoritățile publice din țara respectivă nu pun în aplicare o hotărâre a Curții Supreme. Acest lucru este de o gravitate extraordinară pentru că exact ca i românia bulgaria are un angajament privind cooperarea i uh, verificarea este parte a tratatului este o anexă la tratatul de aderare Și concluzia mea este acum ușor de natură politică la adresa comisiei europene. recent doamna reding doamna comisar doamna Vicepreședinte reding a fost extrem de vocală mult peste limitele tratatului și ale actelor constitutive ale Uniunii la adresa unui guvern de orientare social democrată și liberală în România și a făcut apel la conținutul MCV ului, mecanismul de cooperare și verificare, dar constat în cazul investitorului italian, Comisia Europeană este reticentă, este tăcută și spune că nu e o materie în care să intervină pentru că privește subiecte private. Această uh, abordare din partea Comisiei mi se pare inacceptabilă, este evident o dublă măsură și propunerea mea singura pe care o putem face este ca dumneavoastră, doamna președintă, să adresați autorităților bulgare o notificare oficială prin care îi rugăm să ne furnizeze un răspuns complet și pertinent la acest subiect și în egală măsură rugăm Comisia Europeană să verifice dacă DG Competition sau uh, uh chiar uh, portofoliul doamnei comisar Reding nu pot analiza unghiul juridic privind libertatea puterii și independența puterii judecătorești, obligativitatea implementării hotărârilor curților din Bulgaria pentru că altfel rămânem în acest no man's land în care fiecare poate să fie victima mâine a unui tratament similar, fie că el s-ar produce în România, în Bulgaria sau în Italia. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Vorbeam înainte de modelul federal, iar pe de altă parte constatăm că o decizie a instanțelor și o decizie a Curții Supreme nu, nu au consecințe într-un stat membru. Acesta este punctul meu de vedere și aș ruga să dați curs acestui demers. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Boștinaru. Domnul Iar are cuvântul. Într-adevăr, pot să mă alătur celor spuse de Victor Boșinaru, pentru că din perspectiva petiționarilor, uh, lucrurile sunt uh, incredibile. Nu doresc să jignesc pe nimeni, dar ne aflăm în Uniunea Europeană. Investitorul a investit într-o țară a Uniunii Europene. Sigur, se poate întâmpla ceva. Apoi urmează negocieri cu guvernul care se încheie. Dar nu se întâmplă nimic, merge în instanță, sentința îi este pozitivă și cu toate acestea nu se întâmplă nimic. Atunci sigur că se întreabă ce mai poate face. Nu poate să aplice forța o astfel de Uniune Europeană nu ne dorim. Trebuie să existe o încredere de bază care să fie dominantă și toate statele membre s-au angajat, uh, state membre uh, s-au angajat să respecte anumite drepturi, dreptul la proprietate, dreptul la deschidere de filiale și așa mai departe. Deci, uh, un guvern trebuie să reacționeze la o asemenea situație. Este inacceptabil să nu se întâmple așa. De aceea, răspunsul comisiei mi s-a părut cam scurt. Îmi pare rău, nu pot să fac nimic. Păi bine, și ce să mai facă petiționarul? Este contra întrebarea. Așadar, consider că ar trebui să păstrăm această petiție în continuare deschisă și apoi, în paralel, dacă președinta comisiei este de acord, cât și comisia, aș sugera să întrebăm guvernul bulgar care este situația, ce se întâmplă, pentru că nu putem să ne tratăm așa unii pe alții. Este cel puțin o situație lipsită de demnitate. Nu este un joc în care ar trebui să ne implicăm și la care să luăm parte. Eu sunt un om optimist și de aceea cred că Comisia ar trebui să întrebe guvernul bulgar ce se întâmplă. Dacă reiese ceea ce a spus Comisia deja în răspuns. Sigur, nu avem ce face, atunci cred că am greșit cu ceva. Atunci înseamnă că legile și regulamentele nu sunt în ordine. Pentru că nu putem pur și simplu să fim martori, să ne uităm din afară cum un stat membru nu aplică, nu implementează o sentință a unei curți de justiție. Dacă așa stau lucrurile și noi nu putem face nimic, ceva este anandala. Este incredibil până la urmă. Sigur că există multe niveluri care merită analizate, dar cred că trebuie să analizăm totul cu atenție, pentru că dacă așa stau lucrurile, atunci ar trebui să sfătuim investitorii bulgari să nu mai uh, investească în Bulgaria. Și guvernul bulgar nu poate să dorească așa ceva, pentru că are nevoie de investitori. Deci, cred că ar trebui să se întâmple exact contrariul. Deci, păstrăm petiția deschisă și mai adresăm întrebări uh, autorităților bulgare. Sper ca Comisia să găsească o cale prin care să spună că da, avem și noi o competență într-un anumit sector. Nu cred că putem să ne declarăm complet lipsiți de competență în acest domeniu. Mulțumesc, domnule Salafracos. Da, sunt de acord cu ce spunea domnul Iar. Maniera prin care ne adresăm autorităților bulgare trebuie să fie fermă, spun eu. Tonul nostru ar trebui să fie ferm, pentru că răspunsul comisiei nu mă mulțumește deloc. Adică, fie vorbim despre un principiu a subsidiarității care se aplică, fie aceste persoane sunt implicate în activități comerciale. Acum, guvernul bulgar, practic, uh, este parte contractantă într-un acord cu un investitor. Și probabil există aici o chestiune care vizează o poziție dominantă. S-ar putea să existe o încălcare a articolelor 15, 16 și 17 care vizează poziția dominantă. Practic, asistăm la un abuz de poziție dominantă și aici Comisia este, uh, practic, uh, capabilă să impună sancțiuni. Nu putem lăsa lucrurile să treacă așa. Vorbim despre investiții până la urmă în Uniunea Europeană, despre asta uh, se discută acum. Prin urmare, nu putem permite oricui să încalce principiile care vizează libera circulație a capitalurilor în Uniunea Europeană. Prin urmare, mă gândesc că Comisia Europeană trebuie să meargă în această direcție, să impună niște sancțiuni, iar noi, la rândul nostru, trebuie să fim mai stricți. Nu putem pur și simplu să asistăm la furtul banilor investitorilor, pentru că până la urmă despre asta este vorba nu putem spune uh, dați-ne banii și apoi veți pierde acești bani cu totul. Nu așa funcționează Uniunea Europeană. Fie suntem parteneri, fie nu suntem. Acesta nu este un comportament acceptabil. Mulțumesc. Doamna președinte, aș dori să Vedem ce facem cu această a doua petiție importantă de astăzi. Aș dori să o tranșăm, pentru că, până la urmă, ține totul de funcționarea instituțiilor europene, petiția rămâne deschisă, prin urmare uh, am dori ca Comisia să mai analizeze lucrurile, pentru că răspunsul său a fost vag și nesatisfăcător. Prin urmare, vom uh, mai pregăti uh, lucrurile vom uh, redacta o scrisoare adresată autorităților bulgare. Eu aș propune ca și partea bulgară să fie prezentă la discuții, să ne ofere propriul aviz în legătură cu petiția. Această petiție trebuie să rămână deschisă și cu siguranță nu poate rămâne fără un răspuns. Cam atât. Vă mulțumesc. Doriți să ne mai spuneți uh, ceva în calitate de uh, petiționar? Da. Aș dori să mulțumesc mult uh, eurodeputaților care au luat cuvântul. Pentru că Sincer să fiu, am fost uh, puțin alarmat, puțin emoționat înainte să vă ascult uh, exprimându-vă. Însă, uh, clar, am venit unde trebuie pentru că vă pasă de drepturile noastre ca oameni de afaceri. Am fost dezamăgit să aflu ce a avut de spus Comisia, pentru că, până la urmă, rolul guvernelor și eurodeputaților este să se asigure de buna funcționare a statelor membre și a comunității. Iar buna funcționare, funcționarea adecvată, presupune în mod automat faptul că regulile sunt perfect reglementate pentru uh, operatorii privați. De ce operatorii privați nu uh, au nevoie de protecție? Sunt recunoscător membrilor acestei comisii și sunt mulțumit că v-am ascultat opiniile astăzi. Mi-ați dat uh, încredere în instituțiile naționale și comunitare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumim uh, foarte mult dumneavoastră, mulțumim celor care s-au exprimat. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre petiția 70 din 2012, adresată de Imre Juhász. însoțite de o altă semnătură. Petiționarul este prezent, prin urmare haideți să începem cu uh, prezentarea petiționarului uh, care uh, va argumenta motivul pentru care a înaintat această petiție în cadrul comisiei noastre. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să solicit o pauză pentru a vă arăta care sunt efectele directe uh, ale acestei, uh, acestor decrete Beneș. Nu știu. for, sorry for the technical problems. Uh, Îmi cer scuze pentru problemele tehnice. La începutul anilor 90, când a căzut uh, zidul Berlinului și um, cortina de fier s-a destrămat, ne-am gândit că regiunile din estul și centrul Europei uh, vor beneficia de o altă sart, soartă. Însă, la peste 20 de ani, noi ung- ungurii trebuie să spunem că ne confruntăm cu o soartă destul de amară. Anumite părți ale uh, Națiunii maghiare au fost uh, tratate cu lipsă de demnitate. Iar uh, după cel de-al doilea război mondial, uh, când au existat dictatele de pace de la Trianon și Paris, în continuare uh, au fost uh, induse niște discriminări cu care le confruntăm și în prezent. Vorbim aici despre rezoluția cu numărul 1487 din 2007 a Consiliului Național al Republicii Slovace, care este un exemplu de discriminare. Pentru mai multe informații, Consiliul Național este, de fapt, Parlamentul Național al Slovaciei. Consiliul Național al Slovaciei declară că așa numitele decrete Beneș și legile aferente, care se bazează pe noțiunea de culpă comună, sunt în continuare active și oferă baza sistemului legislativ slovac. Din 1944 până în 1948, când uh, decretele Beneș au fost declarate, culpa comună uh, și abordarea aceasta a prevalat în uh, în viața politică din Slovacia uh, și au fost folosite împotriva germanilor și a ungurilor. Decretele Beneș sunt discriminatorii. Multe dintre ele, 13 din 93, sunt exemple de discriminare clare. Germanii și ungurii sunt numiți, de exemplu, în acestea ca subiecte ale uh, măsurilor uh, decretelor numite. Iată câteva fapte. Autoritățile slovace, cu ajutorul armatei și a forțelor polițienești, referindu-se la munca comună, au deportat peste 50.000 de cetățeni unguri către partea cehă a țării. Printre cei deportați au fost uh, persoane bolnave, femei însărcinate și studenți. Scopul acestei mișcări, după cum au admis, a fost schimbarea uh, hărții etnice a Slovaciei. Mulți dintre deportați nu s-au mai întors niciodată în țara natală. Multe școli, uh, școli ungurești au fost închise, iar uh, averile ungurilor uh, au fost confiscate. Multe dintre aceste averi nu au mai ajuns înapoi la proprietarii de drept. Lunga este, lista este mult mai lungă, însă nu am suficient timp pentru a vă prezenta în întregime. Puteți să citiți dumneavoastră totul în vechea petiție și în documentele atașate. Al treilea punct al rezoluției incriminate asigură că uh, aceste chestiuni sau, care s-au dezvoltat ca urmare a decretelor Beneș nu pot fi atacate și sunt uh, definitive, sunt incontestabile. Unul dintre decretele Beneș uh, vorbește despre uh, infracțiuni de uh, război comise între 30 septembrie 1938 și octombrie 1945. Nu este însă uh, formularea istoriei legale. Stimate doamne, stimați domn, Oare este posibil ca acest act să fie uh, incontestabil în secolul 21 în Europa? În cazul acestor infracțiuni nu se aplică statutul limitării. Cu alte cuvinte, Slovacia reprezintă o excepție la această regulă. Pornind de la aceste uh, legi, oare nu ar trebui să acționăm? Nu sunt violate drepturile omului? Petiția noastră se referă la Slovacia și nu la Republica Cehă. Trebuie subliniat acest lucru. Uh, raportul Forvein uh, examinează decretele Beneș în relație cu Republica Cehă uh, sistemul legislativ slovac nu a fost același cu sistemul legislativ ceh după cel de-al doilea război mondial sau în perioada Cehoslovaciei sau când s-a separat Republica Cehă de Slovacia. Nici măcar în prezent lucrurile nu stau așa. Conform uh, decretelor Beneș, uh, legislația internațională nu recunoaște uh, implementarea retroactivă. Fapt este că Slovacia nu a fost membru al Uniunii Europene după cel de-al doilea război mondial, dar este adevărat că ceea ce s-a luat nu va fi retocedat, ceea ce afectează multe lume. Slovacia, în 2007, a devenit membru al Uniunii Europene și, conform decretelor Beneș, Păstrarea în vigoare a acestor decrete violează tratatul de bază al Uniunii Europene și măsurile prevăzute în Carta pentru Drepturile Fundamentale ale Uniunii Europene. Așadar, ne adresăm Uniunii Europene și Parlamentului acesteia, având încredere în înțelepciunea lor. Am dorit să solicităm Parlamentului și Comisiei pentru Petiții să se adreseze guvernului Slovaciei uh, referitor la decretele Beneș. Atât Parlamentul European și cât și uh, Comisia pentru Petiții Uh, ar uh, trebui să se aplece asupra acestor decrete Beneș um, adoptate de Consiliul Național Slovac. Sperăm că Parlamentul European va examina dacă aceste acte legislative sunt conformă cu sistemul legislativ al Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you to you. Did you Mulțumesc. Cred că va trebui să continuăm să ascultăm răspunsul Comisiei. Domnule Vincent. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep amintind că există niște um, legi europene clare. Uniunea Europeană nu este un stat, nu are această formă. Poate lucra și legifera pornind de la atribuțiile alocate prin tratate. Există și anumite legi, uh, legi care limitează. Uniunea Europeană din, a fost înființată în 1957, bazându-se pe niște tratate și se aplică legislația Uniunii Europene. Dar legislația aceasta nu poate să acopere anumite acte legislative care au fost uh, semnate înainte de înființarea Uniunii Europene. Sigur, putem să regretăm că Uniunea Europeană nu este orientată către trecut, ci către viitor. Însă nu cred că aceasta este discuția în prezent. Așadar, în termeni legali, Uniunea Europeană nu poate respectiv uh, decretele Beneș, nu pot constitui obiectul legislației europene. Sunt acte legislative care oricum au fost uh, admise înainte de aderarea la Uniunea Europeană a Slovaciei. Vorbim despre Carta Drepturilor Fundamentale uh, pentru drepturile omului, conform articolului 51, aceasta se aplică, se aplică însă în limita uh, domeniului de aplicare a legislației europene, dar nu se poate aplica la legi care nu cad sub uh, incidența competenței Uniunii Europene. Așadar, noi ne-am bazat răspunsul pe aceste aspecte. Vorbim aici despre acte istorice care nu sunt în domeniul de aplicare al legislației Uniunii Europene. Trebuie să fie clar un alt aspect există o construcție legală a Uniunii Europene, pe de o parte, iar pe de altă parte este foarte clar că lupta împotriva discriminării, lupta împotriva oricărui tip de discriminare, reprezintă o parte a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, a Cartei Fundamentale pentru Drepturile Omului, articolul 21. Există de asemenea și directive care abordează în mod direct discriminarea, cum ar fi directiva 4203, care se referă la discriminare uh, de orice tip, uh, la accesul la servicii, educație, care trebuie să fie nediscriminatoriu. Trebuie însă să clarificăm un lucru. Aceste prevederi care prevăd lupta împotriva discriminării se aplică în contextul uh, domeniului de aplicare al legislației europene. Se referă la aspecte care țin de prezent și nu de trecut, respectiv aspecte care sau evenimente care au avut loc înainte de înființarea Uniunii Europene. Thank you. Mulțumesc. Am fost informați că problemele tehnice s-au rezolvat, așadar putem, vă putem da acum cuvântul pentru a ne oferi explicații. președinte. Cred că mai este prezent un petiționar. Poate am putea să ascultăm ce a răspuns celălalt petiționar, pentru că se pare că înregistrarea video nu funcționează încă. Nu eram conștientă că mai există un petiționar, spune doamna președinte. Cine este petiționarul? In the meantime, you can take the floor. Not more than five minutes. Puteți lua cuvântul între timp până se rezolvă problema, însă vă rog nu mai mult de 5 minute. Thank you. Tisztelt elnök asszony! Vă mulțumesc! Stimate domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a uh, discuta, uh, de a vă prezenta problemele noastre. Vorbesc aici nu numai în numele meu, ci în numele celor 4 milioane de victime și a um, urmașilor uh, acestora care sunt afectați de decretele Beneș. Aici nu vorbim numai de istorie. Acum 5 ani, Consiliul Național al Slovaciei, deci pe vremea când era membru al Uniunii Europene, uh, a adoptat o rezoluție. Este vorba despre faptul că decretele Beneș uh, sunt uh, incontestabile și de neatacat. Anumite decrete și-au pierdut deja valabilitatea, altele au fost declarate ca fiind nule, iar altele au fost modificate. Însă mai sunt anumite decrete care în continuare sunt în vigoare și care pot duce la anumite relații juridice speciale. Uh, regulile decretele reprezintă regulile pe care trebuie să le urmăm în societate. Legile își au rădăcinile în morală, etică, în tradițiunile, în tradițiile poporului. Însă nu fiecare principiu de moralitate trebuie să fie ancorat în legislație. Însă, acolo unde există lege, legea respectivă trebuie să corespundă normelor morale. Însă, despre ce morale vorbim când observăm că decretele Beneș în prezent sunt în continuare parte a legislației slovace, iar validitatea lor a fost consolidată de Consiliul Național. Aceste decrete care ne lipsesc de dreptul, aceste norme, țin în continuare de legislația slovacă. De exemplu, uh, decretul 108 este vorba despre uh, apartenența la anumite grupe în funcție de culpabilitatea comună sau numărul 33/45, uh, unde este vorba despre eliminarea anumitei cetățenii. Deci, atitudinea față de culpa colectivă aceasta a devenit clară în anul 1949, în ultimele luni din cel de-al doilea război mondial, dar și în timp de pace, um, anumite infracțiuni împotriva minorității maghiare sau acele germane puteau să fie comise fără să fie sancționate. au existat uh, infracțiuni comise în 46 care, și iar infractorii respectivi au fost grațiați câțiva ani mai târziu. Familiile victimelor nu au fost uh, compensate în vreun fel, nu au existat despăgubiri, iar baza infracțiunii a constat o discriminare etnică. De asemenea, a fost încălcat dreptul internațional. În perioada 38-45, uh, ungurii alături de evrei au fost uh, tratați la fel ca evrei, deși de multe ori uh, se întorceau din uh, lagărele uh, morții. Ei uh, vorbeau maghiară, însă uh, antisemitismul de care s-a dat dovadă a fost uh, teribil. Doresc așadar să atrag atenția asupra unui lucru. Aceste legi în care este vorba despre încălcarea de drepturi, despre deportare, despre confiscarea averilor, aceste decrete seamănă cu legile uh, de la Nürnberg sau cu alte uh, legi rasiste. Uh, au fost uh, înghețate averi, au fost tăiate servicii sociale anumitor persoane. Uh, noi, în Ungaria, ne dorim ca Consiliul Național Slovac uh, să abroge aceste uh, legi care sunt discriminatorii. 65 de ani după decretarea primei legi uh, împotriva ungurilor, Consiliul Național în 2007 a confirmat încă o dată aceste decrete pe care le-a declarat odată în plus de necontestat. Așadar, noi dorim ca aici să nu se mai aplice principiul culpei comune. Este cât se poate de trist că niciuna dintre marile puteri nu s-a opus confirmării și reconfirmării acestor decrete Beneș. Pentru că, până la urmă, vorbim aici de o confirmare tăcută a Uniunii Europene. Ă, legislația slovacă poate fi interpretată în două feluri. Sigur, vorbim aici despre culpa comună care a fost aplicată în mod consecvent împotriva evreilor, germanilor și maghiarilor. Însă, în prezent, această culpă comună și drepturile colective, toate acestea sunt respinse. Dar punctul de vedere uh, din trecut nu este verificat, iar aceste decrete rămân în continuare în vigoare. Legislația europeană este prioritară uh, și prevalează asupra legislației naționale, indiferent când a fost aceasta adoptată. Vorbim aici despre uh, respectarea tratamentului egal, despre demnitatea omului și interzicerea discriminării. De aceea vă rog să interveniți în ceea ce privește această încălcare a drepturilor omului. Vă rog ascultați de simțul dreptății și luați o decizie corespunzătoare astfel încât să se instaureze o relație de pace între aceste două popoare. Mulțumesc! Acum putem să vedem și înregistrarea video, spune doamna președinte. So, Începem cu domnul Bago. Mulțumesc, doamnă președinte. Din motive tehnice și în ciuda uh, problemelor tehnice, o puteți să vedeți uh, dumneavoastră și vă acest film, pentru că el va fi distribuit. Nu despre asta vreau să vorbesc însă. Am patru întrebări uh, pe care doresc să le adresez comisiei noastre. În primul rând, ar trebui să ne sporim renumele comisiei, acceptând această petiție, admițând-o. De asemenea, nu putem să acceptăm răspunsul comisiei iar eu personal sunt jurist. Consider că această argumentare prezintă multe puncte slabe. Nu există motive de timp sau de spațiu pentru care Comisia să nu poată aplica uh, legislația Uniunii Europene. Așadar, nu putem declara închisă această petiție, trebuie să o păstrăm deschisă și trebuie să solicităm opinia oficială a guvernului slovac, pentru că este un drept care, în anul, o legislație care în anul 2007 a fost reconfirmată de către Slovacia, deci este în vigoare și în prezent. Iar cea de-a patra rugăminte ar trebui să facem uh, o vizită către Bratislava, iar uh, eu consider că ar trebui să ne gândim fiecare personal la ce crede guvernul slovac în acest sens. Eu am uh, sintetizat uh, faptele, evenimentele, însă nu vreau să vă răpesc timpul pentru a ne uita în, uh, împreună la această prezentare. Dar Tratatul între Stalin și celelalte puteri, respectiv uh, guvernul ceh, conține și se referă la principiul culpei colective, a culpei comune. Stalin uh, este de acord cu inițiativele guvernului ceh și susține așa numita soluție finală. Și pornind de la principiul culpei comune, cetățenii unguri din fosta Republică Cehă, acestora li se uh, ia cetățenia maghiară. Principiul culpei colective se aplică în continuare în Cehia, chiar și în prezent, și până în prezent sunt uh, în vigoare și decretele Beneș. Și uh, germanii din uh, Sudeția au uh, înaintat o plângere asemănătoare. Consecințele au fost grave. Toți funcționarii maghiari au fost disponibilizați. Toți proprietarii au fost desproprietăriți. a avut loc o depopularizare, de asemenea un schimb de populație deci tot ceea ce au făcut uh, naziștii împotriva populației de acolo, asta au făcut și slovacii împotriva minorității maghiare, poloneze și germane. Acest lucru a fost confirmat uh, de mai multe ori, este justificat și documentat și din punct de vedere istoric. Deci, uh, toate principiile de după cel de-al doilea război mondial, principii valabile în perioada respectivă, coabitarea pașnică toate aceste principii ar trebui să fie uh, reînviate, pentru că modul de abordare al uh, Parlamentului Slovac, care a reconfirmat decretele Beneș în anul 2007, este absolut inacceptabil. Iar imposibilitatea de a contesta aceste decrete reprezintă poziția actuală a Parlamentului Slovac, iar pentru noi o asemenea poziție este inacceptabilă pentru că contravine dreptului la o viață, la un trai decent, la uh, posibilitatea de asociere, la tratamentul egal, la diversitate culturală. De aceea, cred că, în calitate de jurist, sunt de părere că trebuie să păstrăm petiția deschisă și că nu ar fi bine să acceptăm o argumentație negativă. Comisia spune că nu este competentă, însă noi nu ar trebui să acceptăm așa ceva, ci ar trebui să dovedim că uh, a avut loc un tratament discriminatoriu uh, în cadrul Uniunii Europene, că aceste legi discriminatorii sunt în vigoare în continuare în Uniunea Europeană, lucru care nu poate să fie acceptat. Comisia nu poate să lase acest lucru pur și simplu la latitudinea statelor membre, pentru că este vorba de legislație actuală în vigoare, care nu poate să facă parte pur și simplu din sistemul juridic al unui stat. Petiția trebuie să rămână deschisă, trebuie să facem verificări suplimentare, iar guvernul slovac trebuie solicitat astfel încât să vină cu un aviz. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să șovăi să spun că e vorba de o problemă deosebit de delicată. Este delicată pentru că se referă la tragedii care au fost trăite de milioane de oameni înainte de cel de-al doilea război mondial, în timpul celui de-al doilea război mondial și după aceea. Însă, în loc să ne lăsăm uh, frâul liber uh, sentimentelor, m-aș referi în primul rând la câteva aspecte juridice, atât interne cât și europene, apoi la câteva considerente politice. În primul rând, efectele decretelor Beneș uh, s-au terminat și nu mai uh, creează efect juridic astăzi. În al doilea rând, uh, Uh, decretele Bene și-au trăit rolul, însă totuși rămân o parte integrantă atât a Cehiei cât și a Slovaciei în uh, sistemele lor juridice, în spiritul continuității statului atunci când uh, statele au fost uh, separate prin dictatul de la Viena și de la tratatul de la München. În al treilea rând, Consiliul Național al Slovaciei a respins aplicarea principiului uh, culpei colective. Acest lucru este cunoscut și este cunoscut și de, Uniune, de Comisia Europeană. În al patrulea rând, în mai multe rânduri, Comisia Europeană a discutat, a evaluat uh, decretele Bene și citesc acum din uh, analizele făcute de Comisia Europeană înainte de aderarea Slovaciei. Acte istorice întreprinse de autoritățile fostei Cehoslovacia înainte de aderare și fără a continua efectele juridice care ar fi contrare legislației uh, comunitare, nu pot să facă obiectul unei analize retroactive. De asemenea, într-un studiu dat, făcut de conferința președinților Parlamentului European, autorii au conchis și co uh, citesc confiscarea pe baza decretelor Beneș nu uh, pune o problemă uh, în temeiul legislației uh, comunitare care nu are un efect uh, retroactiv. Decretele în ceea ce privește cetățenia sunt în afara competențelor uh, legislației comunitare. Dragi colegi, v-aș invita să vă gândiți că între 1938 și 1945, înainte de război și după război, au fost trăite milioane de tragedii în grupurile naționale în întreaga Europă. Să discutăm astăzi aceste tragedii, aspectele, impactul uh, juridic, uh, non-juridic sau de alt tip ar, fi, ar însemna să subminăm valorile pe care s-a fondat Uniunea Europeană. Pentru că, înainte de orice alt comentariu, v-aș invita cu, pe toți, inclusiv pe concetățenii mei din România, să analizăm modul în care Germania și Franța uh, procedează cu uh, trecutul lor istoric Cine poate să creadă în Europa că deschizând cutia Pandorei în 2012, Germania și Franța pot să-și continue reconcilierea istorică care a fost chiar baza existenței Uniunii Europene. În același timp, v-aș îndemna să vă gândiți că atunci când discutăm o chestiune atât de delicată, nu putem decât să sporim tensiunile în uh, societățile noastre. Nu cred că este înțelept și uh, productiv uh, pentru valorile din 2012 să continuăm să discutăm în mod obsesiv trecutul în mijlocul unei crize. Și acum o să închei cu două remarci, doamnă președinte. Știu că, tehnic vorbind, faptic vorbind, petiția este admisibilă. Dar când Comisia Europeană și Parlamentul European, prin documente oficială, arată în mod repetat că decretele Beneș nu fac obiectul legislației uh, Uniunii Europene, aș vrea să contest în primul rând admisibilitatea uh, petiției și în al doilea rând v-aș invita pe toți să Uh, vă gândiți că este înțelept și este în beneficiul valorilor Uniunii Europene să încheiem această petiție. Și în final, o altă remarcă care este inspirată de experiența românească, cehă și alte experiențe. Soluțiile care s-au găsit pentru a găsi un remediu la astfel de tragedii s-au făcut astfel de uh, încercări uh, prin uh, legislația națională. Toate acele legi de restituire, de compensare au fost aplicate în toate statele membre. Nu acest lucru a fost observat de Uniunea Europeană, dar a fost un lucru oarecum obligatoriu pentru statele membre înainte de aderarea lor. Și îndemnul meu către dumneavoastră ar fi să evitați sau să tratați cu foarte multă prudență toate aceste aspecte care nu pot decât să sporească tensiunile. Pentru că a vorbi și a trata astăzi tragedii care s-au petrecut uh, în trecutul istoric, în moștenirea noastră istorică, când nu există remedii juridice pentru uh, tragediile trecutului, asta este clar. Acest lucru este riscant și vă invit pe toți să țineți cont de faptul că nu trebuie să deschidem cutia Pandorei și să permitem răului să persiste în climatul european acum când uh, avem sărăcie, populism, șomaj ridicat, pentru că este o muniție suplimentară care se adaugă la tensiunile din societățile noastre. Vă mulțumesc foarte mult, președinta. Mulțumesc, domnul Tabjadi. Mulțumesc. Aș dori să mă întorc la problema, la aspectul competenței Comisiei Petiții. Este această petiție admisibilă sau nu? Cred că asta este problema. Cred că este foarte clar că trebuie să discutăm această petiție, pentru că există o continuitate juridică. Guvernul slovac a asigurat uh, continuitatea cu cinci ani în urmă, confirmând aceste decrete. Așadar, Comisia PETI nu trebuie să se ascundă și să spună că e vorba de o lege care a fost adoptată înainte ca uh, Slovacia să adere la Uniunea Europeană. Nu. Parlamentul a confirmat acest decret. Lucru inacceptabil. Poziția Comisiei este inacceptabilă. Există decrete și rezoluții ale Parlamentului Național care nu corespund principiilor comunitare de nediscriminare. Este o valoare de bază care este împotriva discriminării și această lege nu este în conformitate cu acest principiu. Colegul meu a explicat că trebuie să menținem această petiție deschisă. Sunt de acord cu asta. Trebuie să o analizăm uh, mai aprofundat, pentru că discriminările continuă și astăzi. O să vă dau un exemplu. Biserica Catolică a primit bisericile înapoi. Dar acest lucru nu s-a întâmplat și cu Biserica Protestantă, vedeți? Este o uh, discriminare între biserici. În Uniunea Europeană are principiile de respect al proprietății, uh, Uh, și al credințelor religioase, există multe biserici și instituții care nu au fost despăgubite. Proprietățile lor le-au fost confiscate, persoane fizice și-au văzut uh, bunurile confiscate. Deci e vorba aici de apărarea proprietății private și legea din 2007 încalcă aceste valori uh, de bază fundamentale. Aș vrea să preiau cele spuse de domnul Boștinaru.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 o petiție. Întreb de ce nu există această voință politică în Slovacia. Până la urmă, în România au fost retornate aceste bunuri uh, bisericii catolice. Deci, pornind de la această petiție, poate se va putea întâmpla ceva astfel încât această discriminare să ia capăt. Și poate am putea să trăim în pace. Deci nu verificarea acestei uh, petiții duce la mai multă tensiune. Nu. Noi am putea detenționa situația în acest fel. Cele două părți ale Germaniei au putut să rezolve conflictul la vremea respectivă pentru că au acceptat provocarea trecutului. O aș cere scuze din punct de vedere moral, uh, scuzele publice, da, acestea ar fi importantă și pentru ungurii care trăiesc în Slovacia. Deci, scuze morale și abrogarea acestui principiu a culpei comune, a culpei colective, pentru noi ungurii din Slovacia are reprezenta o reconciliere morală. Pentru noi este important că în prezent se discriminează în continuare o minoritate, o comunitate și că averile nu sunt retrocedate proprietarilor uh, de drept. Nu este vorba despre o chestiune istorică, ci este vorba despre încălcarea drepturilor și valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Cred că ar trebui să trimitem o delegație către Slovacia, pentru că în felul acesta vom aduna argumente suplimentare și se va putea observa că până în prezent această discriminare există și este aplicată. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Sunt într totul de acord atât cu domnul Bogo cât și cu domnul Tavoldi, de asemenea și cu petiționarii. Nu doresc să repet ceea ce au spus cu toții deja. Însă, mă găsesc în fața întrebării de ce Comisia nu acceptă această întrebare. Este o lege în vigoare și în niciun alt stat membru nu ar fi posibil să mai fie în vigoare o asemenea lege. Aceasta este practica actuală. Domnul Boștinaru a spus că este vorba de ceva simbolic care nu mai are consecințe. Atunci îi adresez întrebarea. De ce, dacă lucrurile stau așa, de ce guvernul slovac nu abrogă această lege sau, cel puțin, nu oferă o compensare morală acestor victime. O completare foarte importantă, de asemenea, eu nu doresc să fiu înțeleasă greșit. Familia mea, eu sunt de origine ebraică, iar mulți, uh, multe dintre rudele mele au fost în uh, lagările de concentrare și și-au pierdut viața acolo. Iar dacă este să ascult argumentația domnului Boștinaru, și mă gândesc și la legile de la Nürnberg. despre care unii ar dori să mai fie încă în vigoare, nu pot să spun decât așa ceva, eu nu pot să accept. Eu nu aș călători într-o asemenea țară niciodată, dar nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Pentru că sunt niște observații de natură personală. Uniunea Europeană și Parlamentul European au datoria morală de a aplica principiul nediscriminării. Nu se pot aplica standarde duble. Și chiar dacă nu voi primi un răspuns la întrebarea mea, aș adresa această întrebare. Aș adresa o Comisie Europene și m-aș întreba, Comisia Europeană ar avea aceeași părere dacă ar fi vorba despre legile de la Nürnberg, care ar fi, să spunem, uh, mai departe în vigoare în legislația unui anumit stat membru? Domnul Iar. Vă mulțumesc. Doresc să fac două observații preliminare. S-a vorbit mai înainte despre Uniunea Europeană, cât de importantă este ea, cum putem să oferim o nouă imagine a Uniunii Europene cetățenilor. Sigur, este foarte important să avem Uniunea Europeană și um, este important să existe coeziune la nivelul acesteia. Nu vorbim degeaba de legi, de drepturi ale cetățenilor Uniunii Europene și este important ca acestea să nu fie încălcate, pentru că în felul acesta avem un sentiment bun pentru viitor a doua observație preliminară. Cred că nimeni, nici petiționarii, nu doresc să rescrie istoria. Nu este vorba de a da vina unii pe alții sau a schimba istoria, ci este vorba despre recunoașterea nedreptății. Este o dezbatere politică care trebuie purtată. În al treilea rând, de ce aici, azi și acum? M-a iritat puțin pe de o parte, Comisia a spus, corect, ne pare foarte rău, însă din perspectivă juridică, țările au aderat la Uniunea Europeană, lucrurile fuseseră adoptate înainte de uh, aderarea acestora la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, mai a iritat faptul că ambele state, uh, care au aderat în 2002, respectiv 2007, au confirmat aceste legi, le-au reconfirmat. Din punct de vedere politic, mi se pare o mișcare lipsită de inteligență. Pe de altă parte, întrebare către Comisia Europeană, cu toate acestea, Comisia nu este competentă pentru că țările respective au aderat în 2002, respectiv 2007. Deci, uh, reconfirmarea s-a întâmplat în prezent. Așa cum au spus și colegii, ne pare dificil să închidem această petiție pentru că contrareacția politică din țările respective afectate nu există. De aceea, confirmarea și reconfirmarea decretelor Beneș nu, uh, nu reprezintă suficient motiv de a intra în contact oare cu țările afectate? Aceasta este întrebarea. Uh, Onorevole Zbari. Mulțumesc uh, foarte mult. Vreau să-mi cer uh, scuze pentru că vorbesc uh, în limba engleză, pentru că chiar dacă sunt maghiară, singurul motiv pentru acest lucru este că acest caz pe care îl analizăm este legat de drepturile omului și interesează uh, întreaga comunitate care se ocupă cu uh, drepturile omului, va face parte din jurisprudența dreptului uh, umanitar uh, și trebuie ca această comunitate să fie informată în legătură cu acest uh, caz. S-a pus uh, problema aici de mulți vorbitori dacă comisia dumneavoastră uh, scrie istoria. Da, scrieți istoria scrieți istoria drepturilor omului prin acest caz și sunteți uh, pe cale de a scrie uh, istoria instituțională a Uniunii Europene și a Parlamentului European ca instituții care se bazează pe drepturile omului. Acum este prilejul să dovediți că nu sunt numai vorbe, ci realități pe care se bazează aceste instituții. Uniunea Europeană înseamnă și apărarea drepturilor omului. Acestea fiind spuse, uh, și în calitate de membru al acestui Parlament uh, și ca uh, jurist uh, care se ocupă de drepturile omului, am fost uh, surprins de nivelul uh, superficial de analiză făcut de avocații de la comisie atunci când a fost vorba dacă e vorba de o încălcare continuă întregul concept de uh, încălcare continuă în curs, asta înseamnă uh, un uh, capitol uh, din uh, uh, cărțile de istorie și de drept umanitar dacă legislația a fost elaborată înainte de intrarea în vigoare a unui document internațional anume și dacă legea respectivă mai este valabilă sau nu. În acest caz, nu asta este problema, pentru că actorul, statul, și-a exprimat în mod clar faptul că o consideră ca având efect continuu prin legislație, prin noi legi care au fost elaborate cu cinci ani în urmă. Însă aș dori ca uh, juristul Comisiei să ne ia în serios și să ia în serios comunitatea care militează pentru drepturile omului și vă rog să ne dați chiar acum o analiză și o explicație mai aprofundată în legătură cu punctul de vedere al Uniunii Europene uh, la nivel teoretic și practic în legătură cu conceptul de încălcare continuă, încălcare în curs. Vă rog să analizați uh, întreaga chestiune juridică uh, pe care se bazează acest lucru, pentru că uh, este un uh, lucru care uh, nu face cinste comunității. Doamna Noga, mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Știu și am participat la câteva audieri Uh, inițiate de eurodeputați uh, sau uh, de grup. Grupul meu a fost unul care a inițiat o astfel de discuție pe o temă foarte complicată. Vorbim acum despre aceasta în Comisia PETI și nu vreau să repet toate argumentele, însă am uh, constatat o serie de neajunsuri în răspunsul uh, comisiei. Uh, propun să de menținem deschisă această petiție, domnul Ofen. Aș dori să exprim doar câteva idei referitoare la această chestiune, această temă dificilă din punct de vedere juridic, dar și emoțional. Cred că aveți dreptate atunci când spuneți că răspunderea pentru istoria comună și învățăturile de pe urma istoriei este ceva care ne-a adus împreună în Europa și care ne ține împreună. Și întrebarea este cum abordăm această istorie, pentru că, pe de-o parte, este o istorie grozavă, dar, pe de altă parte, este o istorie teribilă, pentru că Europa este construită pe catedrale, dar și pe catacombe, pe uh, anumite realizări sociale, economice, artistice, dar pe de altă parte uh, construită și pe um, genocid și pe alte lucruri îngrozitoare, pe morminte. S-a spus că dacă deschidem cutia Pandorei, atunci toate aceste lucruri vor reînvia și că nu ar trebui să facem acest lucru. Alta atitudine este cea care spune stați puțin, a mai rămas ceva deschis și nu ne vom odihni până nu vom clarifica lucrurile. Ambele variante mi se par dificile și problematice în același timp și voi încerca să mă exprim precaut. Cred că nu putem să uh, transformăm ceva ce s-a întâmplat în ceva ce nu s-ar fi întâmplat. Și este tragic, pentru că trebuie să trăim cu vina. Și acest lucru este valabil pentru germani și pentru multe generații ale germanilor care vor căra cu ei această răspundere, o vor duce cu ei. Dar, în același timp, trebuie să facem totul astfel încât această vină să nu fie prelungită către viitor. Vina trebuie recunoscută, trebuie să încercăm, acolo unde se poate, să ne cerem scuze, să reparăm și să eliminăm nedreptatea din lume. De aceea, din punctul meu de vedere, este de necrezut că în Uniunea, în Uniunea Europeană există state membre care în secolul 21 într-o perioadă în care au devenit membre ale Uniunii Europene, prin decret legislativ, reconfirmă anumite legi în loc să le modifice, să le amendeze. În multe domenii nu este vorba despre repararea unor evenimente, unor lucruri care s-au întâmplat. Sigur, se pun întrebări ce s-a întâmplat și poate că anumite evenimente au fost mult mai rele. Însă este vorba despre încălcări și probleme care nu ar trebui să fie duse mai departe către viitor. Eu am fost raportor în Germania pentru legea privind reconcilierea și, sigur, acesta este un subiect, credeți-mă, care îi va preocupa întotdeauna pe germani. Uh, pentru noi, aceste măsuri reparatorii sunt foarte importante. Au existat despăgubiri și din punct de vedere material, însă știm că acest lucru nu este suficient, nu compensează ceea ce s-a întâmplat, este doar un gest. Iar am, eu am avut de-a face cu grupuri de victime care nu au fost păgubite din punct de vedere material, însă tatăl sau bunicul erau numiți infractori și persecutați de regim. Iar ministerele au spus, nu avem ce compensare, ce despăgubire să oferim, pentru că nu există niciun fel de act formal pe care să ne bazăm. Și am reușit să conving guvernul federal că în acele cazuri în care nu există o nedreptate formală pe care să o dovedim, trebuie exprimate scuze morale. Și asta în prezența celor care o fac sunt uh, documente care sunt transmise fiilor, uh, nepoților sau chiar celor afectați direct. Statul le confirmă acestora că regimul le-a făcut o redreptate și că ei avuseseră dreptate. Iar oamenii au plâns și au fost profund recunoscători că cineva a declarat aceste lucruri în mod oficial. Deci cred că este necesar ca și în acele state care, din motive pe care eu nu doresc să le apreciez sau să le judec, și în acele state care continuă aceste nedreptăți să se poartă o dezbatere referitoare la această atitudine și ea să fie depășită. Eu cred că trebuie să mai facem observație. În uh, Comisia AFCO purtăm o discuție referitoare la protocolul ceh referitor la tratatul de la Lisabona. Republica Cehă este de părere că Carta Fundamentală a Uniunii Europene care, din punctul meu de vedere, este esența Uniunii Europene și despre care eu cred că menționează drepturile fundamentale care trebuie să fie valabile pentru toți cetățenii europeni, Republica Cehă, după cum spuneam, insistă că această carte a drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene nu este valabilă în Republica Cehă. Și asta are legătură cu decretele Beneș. Și mă întreb, în ce măsură dorim să ducem cu noi în Europa pe viitor așa ceva, cu noi? mi se pare o politică fatală. Și cred că la Parlament ar trebui să spunem că, sigur, Carta Fundamentală trebuie să aibă valabilitate peste tot. Și cred că trebuie să găsim reguli de a susține acele forțe care vor să realizeze aceste modificări în Slovacia și în Republica Cehă. Știu că juriștii poate nu au suficiente posibilități, însă este important modul în care tratează Comisia PETI această petiție. Și cred că închiderea acesteia ar fi o decizie greșită. Thank you. Uh, one minute again to Mr. Bago. Domnul Bago mare cuvântul un minut. Uh, Mulțumesc pentru această posibilitate. Domnul Buștinaru și domnul Iar au reacționat la ceea ce am spus, de aceea doresc să ofer și eu un răspuns. Aici nu este vorba despre o chestiune politică sau istorică. Aici suntem în Comisia PETI și este vorba dacă o petiție este admisibilă sau nu. Se verifică textul, iar guvernul ungur și cel slovac sunt uh, responsabile pentru soluționarea adevărată în fapt. Ministrii, guvernele, ele se află în contact. Noi uh, încercăm să creăm punți. Uh, Însă, uh, noi la PETI avem o altă sarcină. Aici nu este vorba despre o chestiune istorică, după cum am spus. Am auzit ceea ce s-a spus și am înțeles că aceste decrete sunt în continuare în vigoare. Iar în anul 2007, după aderarea Slovaciei, aceste decrete au fost reconfirmate. Așadar, rog Comisia PETI să păstreze petiția deschisă, pentru că trebuie să o verificăm, poate și în cadrul unei vizite de documentare. Poate rugăm guvernul slovac să ne ofere o explicație, o declarație. Iar uh, eu propun ca juriștii să mai trateze acest subiect. Ceea ce am auzit din partea colegilor germani, da, sunt de acord cu ei, pentru că noi trebuie să acționăm în uh, spiritul Cartei Fundamentale pentru Drepturile Omului. Noi aici avem o sarcină cât se poate declară. Petitioners, there is some... Eh, dacă din rândul petiționarilor mai dorește cineva să ia cuvântul un minut pentru a reacționa la dezbatere? Da, un minut, aș dori să sintetizez. Vreau să mai adaug ceva. Vreau să reacționez pe scurt la avizul și la declarația Comisiei Europene mie mi se pare că Comisia nu a citit petiția noastră. Pentru că, în mod clar, acolo se precizează și și în cuvintele mele introductive am spus că este vorba despre o, lege din anul 2007. Deci nu are nicio importanță când au fost adoptate decretele Beneș. Domnului Boștinaru, doresc să-i spun următoarele doresc să-i atrag atenția că este vorba despre o lege din 2007. Este o chestiune sensibilă, dar tocmai pentru că este o chestiune sensibilă, nu trebuie să ne ascundem, să fugim din fața răspunderii. A fost făcută și o greșeală, pentru că, în primul rând, nu este vorba despre proprietăți, ci în Slovacia și Cehia au existat declarații negative și atitudini negative după ce uh, comuniștii au ajuns la putere. Aceste decrete au ajuns pe ordinea de zi, dar apoi uh, oricum nu a mai fost nimic ce s-ar fi putut uh, retroceda sub formă de compensare. Doresc să vă atrag atenția tuturor asupra unui lucru. Aici este vorba despre o chestiune generală care ține de drepturile omului. Mai mult de 500.000 de cetățeni europeni sunt afectați de aceasta. De aceea vă rog să păstrați această petiție deschisă, să păstrați acest dosar deschis și să abordați în continuare această chestiune. Le mulțumesc tuturor celor care susțin de asemenea cauza noastră. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul. În primul rând, nu sunt aici să vorbesc uh, în numele vreunui uh, guvern, inclusiv a uh, guvernului slovac. Sunt aici în calitate de membru al Parlamentului European și membru al Comisiei. Punct. Deci nu am Uh, prerogative și nu am drept să vorbesc în numele vreunui guvern pentru cei care nu sunt încă conviși de, același, de acest lucru. În al doilea rând, timp de mulți ani, partidele maghiare din Slovacia au făcut parte din majoritatea uh, guvernamentală și din guvernul slovac. Și mă întreb de ce, dacă acum problema devine atât de dramatică, de ce au eșuat să rezolve această problemă atunci când au fost la guvernare. Și ultima remarcă pentru colegii distinși de la PPE, până acum ați avut un uh, prim-ministru PPE uh, cu o importanță mare în guvernul de coaliție. De ce dintr-o dată problema uh, devine foarte importantă atunci când s-a schimbat uh, guvernul? M-aș uh, abține de la trata politic această uh, problemă și invit pe ceilalți să facă la fel pentru că este contraproductiv uh, pentru comisia noastră. Vă mulțumesc. Președinta, în concluzie, uh, majoritatea celor care au luat cuvântul cer ca această petiție să rămână deschisă. Cred că putem să hotărâm să scriem o scrisoare de informare autorităților slovace și poate că putem să invităm pe colegii slovaci să vină și să facă un schimb de păreri uh, cu noi pe această temă la una dintre ședințele viitoare ale comisiei noastre. Cred că argumentele sunt uh, importante și nu cred că putem să încheiem uh, fără să uh, analizăm aprofundat uh, această chestiune. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc petiționarilor pentru că au venit aici. Acum trecem la ultimul punct pe ordinea de zi. petiția lui Jean-Marie Tagafoso privind refuzul accesului la căi de atac de către Regatul Unit. Aș dori să dau acum cuvântul domnului Tagafoso 5 minute. Vă rog să continuăm uh, această ședință și vă rog să părăsiți sala în liniște. Domnul Tagafosu, aveți cuvântul. Bună dimineața, spune domnul Tagafosu. Doamnelor și domnilor, onorați membri ai Parlamentului European, Mulțumesc Comisiei PETI pentru că a inclus petiția mea pe proiectul de ordine de zi a acestei întâlniri de astăzi. Această petiție, într-adevăr, uh, este rezultatul unei alte petiții referitoare la discriminarea de către autoritățile britanice care nu mi-au recunoscut uh, diploma uh, de uh, farmacist obținută în Franța. Drept urmare, drept urmare, În baza statutului de procedură, pe 3 noiembrie 2011, Parlamentul Britanic a adoptat un act care, după părerea uh, Comisiei Europene, rezolvă nonconformarea uh, legislației britanice cu dreptul uh, comunitar, și anume articole 45-49. Uh, din uh, tratat și directiva 2536CE. Înainte de acest sfârșit fericit al uh, petiției anterioare, care va face subiectul unei uh, cărți cu titlul O petiție încunată de succes la Parlamentul de, o poveste de succes la Parlamentul European. Trebuie să vă spun că aceasta m-a afectat direct pentru că am pierdut două prilejuri de a deveni asociat și de a-mi crea propria uh, farmacie. La vremea respectivă aveam o soție cu 16 copii de susținut Uh, aceasta m-a uh, îndemnat uh, să înaintez această petiție pentru a cere compensații. În 21 noiembrie 2011, tribunalul în, înalt High Court din Anglia mi-a respins acțiunea de revizuire, de recurs. așa cum uh, eu prezentasem în documentele pe care uh, le-am depus în baza articolului 67 uh, din tratat și compensații în baza articolului 47 din Carta, Carta Drepturilor Fundamentale. De aceea vreau să ridic următoarele două puncte în discuție și mă aștept ca Comisia Europeană să le abordeze și să le uh, conteste. Poziția uh, adoptată de uh, Comisia Europeană în legătură cu petiția anterioară nu poate să modifice peisajul juristic. Punctul de vedere exprimat de Comisia Europeană nu este decât un punct de vedere exprimat în legătură cu stadiul îndeplinirii dispozițiilor uh, legale de către oficial ai Uniunii Europene. Actul uh, Regatului uh, Unit. În legătură cu acesta, numai Curtea Europeană de Justiție ar fi putut să fie măsură să aibă o soluție și să aibă autoritate să tranșeze această chestiune în legătură cu starea legislației în Regatul Unit și legislația comunitară. Pe 14 octombrie 2009, High Court-ul din uh, uh, Londra, ca uh, cea mai înaltă instanță, a respins uh, un apel făcut de mine și a refuzat să înainteze cazul la Curtea Europeană de Justiție pentru a fi interpretat. Cu această ocazie am uh, făcut o plângere la Comisia Europeană împotriva Regatului Unit pentru că uh, a refuzat să trimită speța mea în fața Curții Europene de Justiție în, în conformitate cu articolul 2673 din tratat. Pe 14 ianuarie 2011, Comisia Europeană, din păcate, și-a folosit competențele pentru a refuza și a închide uh, plângerea mea pe baza că o asemenea încălcare a legislației uh, comunitare este admisibilă numai în cazul în care uh, o instanță națională a încălcat dreptul aplicabil, legislația aplicabilă. După părerea mea, acest motiv este discutabil și greșit. Și asta în lumina actualei petiții care ridică în discuție un punct de principiu referitor la dreptul de a-și exercita o cale de atac care este consfințit de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, cum poate Comisia Europeană să evalueze neconformarea uh, legislației britanice și să spună în același timp că o instanță din Regatul Unit nu a încălcat uh, legislația aplicabilă. Atunci, și de ce nu a permis uh, trimiterea cazului la Curtea Europeană de Justiție? Asta nu are sens uh, în ochii nimănui. Poziția oficială a Comisiei Europeană explicată de președintele Barroso pe 11 iunie 2007, în raport cu astfel de situații, este că atunci când un reclamant european cere o trimitere la Curtea de Justiție și se refuză acest drept, pe baza articolului 2673 din tratat, atunci când este vorba de dreptul comunitar, atunci are două opțiuni la dispoziție. În primul rând, trimiterea la Curtea Europeană de Justiție, pe baza articolului 258 din tratat, ă, poate să trimite aceasta la Comisia Europeană. Și o a doua opțiune, să întreprinde o acțiune uh, de responsabilitate uh, non-contractuală uh, împotriva statului respectiv. În lumina celor două încercări eșuate de a fi trimis cazul meu la Curtea Europeană de Justiție, trebuie să vedem lucrurile. De aceea ne răm rămâne la dispoziție prima opțiune, care de departe este cea mai bună pentru că aceasta este o garanție a unei judecăți uh, obiective. În felul acesta, reclamatul poate să inițieze o acțiune în legătură cu sau în raport cu uh, uh statul uh, membru care s-a făcut vinovat de încălcarea respectivă. Oare Comisia Europeană nu a evaluat Uh, neconformarea legislației uh, britanice. Dacă ar fi făcut acest lucru, nu aș fi inițiat o acțiune în fața altei curți uh, din Londra. În această situație, Comisia Europeană, în mod evident, nu și-a respectat prerogativele și limitele de competență în legătură cu această hotărâre. Deci astăzi Comisia Europeană are îndatorirea să acționeze în consecință prompt și în mod responsabil pentru a corecta uh, lucrurile, pentru că cât despre uh, netrimiterea uh, la Curtea Europeană de Justiție, o să uh, avem o acțiune în baza articolului 340 uh, pentru abuz de putere. Comisia Europeană trebuie să accentue, uh, poziția uh, Comisiei Europene arată către un vid juridic Uh, față de o țară care a transpus uh, tardiv uh, legislația comunitară. Comisia PETI pe 12 iunie 2012. Rolul Comisiei, în calitate de gardian al tratatelor, nu se limitează la a veghea ca legislația să fie transpusă de statul membru, ci asta acoperă întreaga și corectă aplicare a legii, mai ales atunci când este vorba de a veghea ca drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt apărate. Pentru a încheia, vreau să spun că dorim ca înțelepciunea Uniunii Europene să ghideze Comisia Europeană și Parlamentul European în această privință, astfel încât să umplem vidul uh, juridic, ceea ce nu ar fi o uh, soluție viabilă uh, pentru pe cetățenii uh, care uh, reclamă neconformarea cu legislația uh, comunitară. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Carlos Zatra. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnul, Comisia dorește mai întâi că în ceea ce privește protecția juridică efectivă în acest caz, au fost activate mai multe proceduri la nivelul Uniunii și la nivel național pentru a asigura protecția de, drepturilor conferite cetățeanului de Uniunea Europeană. În ceea ce privește situația din acest uh, caz, această petiție este din 2009. Uh, uh, Comisia a lansat o procedură de încălcare în 2010 42-26 și în cadrul acestei uh, proceduri de încălcare, Regatul Unit a abrogat articolele 70 și 71 al UK uh, Medicine Act, care nu permitea recunoașterea calificărilor profesionale uh, ale unui farmacist educat într-un alt stat membru. În urma acestei abrogări, problema de incompatibilitate între dreptul Uniunii Europene și dreptul național a fost rezolvată și Colegiul Comisarilor a conchis că trebuie clasată această procedură în 26 februarie 2012. Tot în ceea ce privește protecția jurisdicțională ca atare, trebuie de asemenea să subliniem că și la nivel național, domnul Fosotaga, cum s-a uh, indicat, uh, a înaintat uh, un apel la un tribunal de ultimă instanță. Deci dânsul a avut acces la procedurile naționale, a avut acces la judecători uh, naționali ca judecători de drept comun, iar acești judecători au uh, tratat pe fond uh, speța dânsului. Această speță a fost considerată ca putând fi tratată și a fost tratată pe fond. Acum ar trebui să ne gândim puțin la conținutul uh, acestei ultime hotărâri. Uh, petiția de astăzi vizează mai precis încălcarea articolului 267 uh, al tratatului. Din această perspectivă, Comisia ar dori să sublinieze mai întâi că procedura de încălcare pe care o poate lansa Comisia ca și garant al tratatelor este o procedură care poate să difere de procedurile naționale în ceea ce privește părțile aflate în litigiu și în ceea ce privește finalitatea acestei proceduri. Procedura de încălcare vizează asigurarea dreptului Uniunii în uh, ceea ce privește interesul general. Și, printre altele, uh, în cadrul acestei proceduri de încălcare, relația este cea dintre un stat membru și Uniunea Europeană. Este singura instanță care ține practic de interesul uh, general și care ține cont de articolul 258. Adică Comisia a analizat dacă există o încălcare a vreunei dispoziții a tratatului uh, iar în ceea ce privește articolul 267, bine, acesta vizează o procedură bazată pe o cooperare între jurisdicții, uh, jurisdicții naționale și Curtea Europeană de Justiție. Acest articol, așa cum îl e interpretat el de instanța europeană, nu prevede o obliga obligare, obligație automată de a transmite Curții Europene de Justiție o întrebare de către un membru al unei instanțe uh, de drept comun. Practic, uh, Curtea a recunoscut o marjă de manevră chiar și a instanțelor de, uh, a tribunalelor de ultimă instanță pentru a uh, verifica pertinența unui caz și necesitatea de a transmite o interogație în legătură cu acest caz curții. Așadar, este evident că o acțiune a Comisiei în acest context ar putea să interfereze cu independența și funcția asumată de o jurisdicție națională de ultimă instanță. Acesta este motivul pentru care, în practicile sale, Comisia, în rolul său de garant al tratatelor, vizează să asigure buna funcționare a acestei proceduri de uh, cooperare și de a asigura practic o interpretare uniformă a dreptului uh, Uniunii Europene. Acesta este și motivul pentru care Comisia uh, nu ia în considerare decât cazurile în care în manieră sistematică procedurile de ultimă instanță ale unui stat membru, în manieră deci curentă și constantă, nu asigură transmiterea unor întrebări la Curtea Europeană de Justiție și astfel pun pun în pericol uh, aplicarea dreptului comunitar. Această abordare a Comisiei a fost recent confirmată printr-o hotărâre a Curții din ianuarie 2012, în care Curtea ne vorbește de o încălcare a acestor uh, dispoziții, doar pentru că jurisdicția națională, într-o manieră sistematică, nu transmite Curții Europene de Justiție uh, cazuri, adoptând o poziție divergentă când vine vorba de interpretarea dreptului uh, omul, uh, european. Cazul acesta ar trebui practic judecat în felul următor. Judecătorii naționali trebuiau să constate dacă acest caz este suficient de pertinent pentru a fi transmis uh, Curții Europene de Justiție. Mi se pare însă că este vorba despre un caz izolat care nu pare să aibă impact asupra funcționării cooperării între uh, jurisdicția de ultimă instanță a Regatului Unit și Curtea Europeană de Justiție, nici în ceea ce privește interpretarea uniformă a dreptului comunitar. Așadar, în acest context, o acțiune în cadrul unei uh, proceduri de încălcare ar interfera cu uh, autonomia și independența uh, unei jurisdicții naționale și poate fi pusă sub semnul întrebării. Un alt aspect e cel implicat de poziția luată de această jurisdicție în conținutul deciziei, hotărârii sale. Această hotărâre se leagă de principiul responsabilității statelor membre în ceea ce privește încălcarea uh, dreptului Uniunii. În acest context, condițiile pe care le-a stabilit instanța în ceea ce privește existența unei astfel de responsabilități, sunt destul de bine încadrate în jurisprudență și important de subliniat este că vorbim doar despre o parte a jurisdicției naționale care trebuie să asigure aplicarea principiului responsabilității pentru încălcarea dreptului comunitar. Vorbim despre condiții care vorbesc despre o încălcare suficient de specifică și de o cauzalitate directă în, între încălcarea acestui drept și daunele suferite de persoanele eh, lezate. Conchid simplu spunând că Comisia dă foarte mare atenție acestor aspecte, însă în ceea ce privește elementele disponibile, e dificil să uh, hotărâm dacă acești judecători au încălcat principiul stabilit de Curtea Europeană de Justiție în contextul responsabilității pentru încălcarea dreptului uh, comunitar. Însă Comisia își va exersa în continuare vigilența în calitate de garant al tratatelor pentru a verifica dacă modalitatea de aplicare a acestui principiu al responsabilității uh, este corectă în conformitate cu conform, cu uh, uh, hotărârile instanței europene și cu cele ale uh, curților de ultim apel din Regatul Unit. Mulțumim, spune doamna președinte. Dorește cineva să intervină? Domnul Iar. Nu, nu, uh... În calitate de nejurist, aș dori să pun două întrebări. Prima, Comisia poate să ne spună încă o dată care sunt informațiile pe, de care ar trebui să beneficieze astfel încât să poată acționa și a doua, eforturile instanțelor uh, ar trebui uh, luate în considerare, respectiv drepturile unui solicitant, pentru că amânarea aceasta la nesfârșit um, este oarecum obositoare. Așadar, în acest context uh, Prima întrebare, de ce informație este nevoie? În al doilea rând, există un orizont temporal, astfel încât uh, și petentul să aibă o idee despre aceasta. Pentru că, sigur, s-a spus că totul este clar, dar mm, iată că nu ajunge o viață de om pentru a se încheia un proces. Domnul Boștinaru. Madam Chair, I think Doamnă președinte, cred că e uh, pentru a treia oară când discutăm acest subiect. Cred că e vorba de a treia oară, doamna președinte, este un al doilea pas. Domnul Boștinaru, da, știu, dar uh, problema de fond în continuare este nerezolvată astăzi. Și aș dori să rog Comisia să ne spună dacă petiționarul într-adevăr este cetățean european. În al doilea rând, dacă un cetățean european are dreptul să beneficieze de pe urma drepturilor sale europene legitime uh, de a uh, conduce o farmacie într-un stat membru al Uniunii Europene. Pentru că dacă așa stau lucrurile, atunci în mod automat toate celelalte aspecte uh, trebuie tratate în consecință. Însă, câtă vreme luăm în considerare aspecte teoretice, și cetățeanul în continuare nu a beneficiat așa cum trebuie de dreptul său, atunci, practic, ne transformăm într-un distins grup de uh, teoreticieni foarte sofisticați care nu reușesc să rezolve problema unui drept legitim al unui cetățean european. Și dacă așa stau lucrurile, atunci aș dori să întreb din nou Comisia dacă uh, Uh, Regatul Unit este sau nu un stat membru al Uniunii Europene. Oare am nevoie de aceste lămuriri din perspectivă juridică? Are Regatul Unit obligații juridice care decurg de pe urmea uh, tratatului care trebuie respectate? Pentru că dacă un stat membru, și aici mă refer și la țara mea, uh, ar spune eu sunt membru al tratatului și că acestea sunt dispoziții ale tratatului care trebuie puse în aplicare, dar în legătură cu acest aspect niciodată nu uh, voi pune în aplicare lucrurile așa cum trebuie sau chiar deloc, atunci ce ar putea face Comisia Europeană? Ce ar putea face cetățeanul european pentru a uh, avea acces la dreptul său legitim? Pentru că altfel putem tot să discutăm aspecte teoretice care sunt puțin relevante, dacă nu chiar irelevante, uh, pentru cetățeanul european autentic care uh, populează astăzi Uniunea Europeană. Nimeni altcineva spune, doamna președinte. Doriți să mai interveniți uh, pentru un minut, domnule petiționar, pentru a da un răspuns la cele auzite? Da. Dacă mă gândesc la ceea ce am auzit din partea Comisiei Europene, sincer pot să spun că mi se face rău. Ceea ce spun ei e că nu pot să facă nimic pentru că uh, Curtea Europeană de Justiție are o anumită jurisprudență. Însă, pot să vă spun următoarele, doamnă președintă. După cum stau lucrurile astăzi, avem o dovadă a unei probleme recurente, care rezultă de pe urma unei atitudini uh, anume a instanței supreme din Regatul Unit au refuzat în 2009 să ia în considerare acest caz. Apoi, a doua oară, au făcut același lucru în 2011. Apoi, Comisia a spus la început, uh, da, încălcarea nu este flagrantă. Dar ce se întâmplă de această dată? Am pierdut două ocazii de a deschide o farmacie. Mi-am pierdut slujba. Am 16 copii de, uh, de întreținut. Aceasta este soția mea. Da, am 16 copii. Și, uh, sincer, fiindcă mi-am pierdut slujba, am ajuns să nu am niciun adăpost. Dar Regatul Unit spune că nu trebuie să îmi plătească daune pentru că nu a încălcat teatratul. Comisia îmi spune acum că nu există niciun fel de încălcare a uh, dreptului uh, european. Ați spus acest lucru. Practic, uh, eu nu mă pot adresa cum cele mai înalte instanțe uh, europene. Dumneavoastră m-ați uh, uh, pus în dificultate. Dacă spuneți că uh, Regatul Unit nu a încălcat legea, atunci nu mă prezint la Curtea Europeană de Justiție, dar practic ați spus că a încălcat legea și atunci mă pot adresa Curții Europene de Justiție. Ați vrut să vedeți dacă există daune. V-am spus, există daune, v-am prezentat dovezi. Ce să mai fac? Doamnă președinte, voi aduce atunci comisia cu un avocat în fața instanței europene. Și nu mai am nimic de adăugat. Am terminat. Doamna președinte, la prima etapă, cu problema domnului Tagafoso, am avut succes, pentru că am insistat pe lângă comisie să regândească poziția sa. Cred că probabil va trebui să rugăm comisia să analizeze din nou problema și chiar să încerce să găsească și alte cazuri în Regatul Unit care privesc aceeași problemă. Cred că putem să scriem în mod direct comisarului responsabil și probabil am putea să scriem din nou după ce primim răspunsul uh, comisiei dat și de data asta autorităților locale. Nu sunt de acord și cred că nici colegii cu ideea că nu avem competență în a insista pentru a cere respectarea drepturilor fundamentale. Și în acest caz vorbim chiar de drepturi fundamentale. Prin urmare, domnule Iar, doriți să interveniți? Micro, Was, was mich ärgert? Ce mă supără aici este că Anglia a dorit, sigur, să meargă pe altă cale. Comisia a atras atenția, a spus că nu este corect, că nu este legal Însă, eu nu înțeleg de ce încearcă să uh, împiedice petiționarul să ajungă la ei, să face dreptate pe alte căi. Pentru că Anglia respectă, în mod normal, uh, legislația Uniunii Europene, iar dacă guvernul britanic și jurisprudența britanică are o problemă cu Bruxelles, atunci să clarifice acest lucru așa cum consideră uh, însă nu ar trebui să își verse frustrarea pe un petiționar. Și am formulat lucrurile cât se poate de simplu și nejurist, mi-am exprimat uh, sentimentele. Cred că petiționarul merită să-i se facă dreptate. Este vorba despre un caz individual și cred că petiționarul uh, nu ar trebui să moară de foame pe parcursul acestei căi juridice pe care o parcurge. cred că ar trebui să formulăm lucrurile poate mai amabil, uh, în termeni juridici, dar abordarea noastră ar trebui să fie cât se poate de clară. Exprimarea de asemenea ar trebui să se discute cu Marea Britanie și de aceea rog Comisia să facă acest lucru, să caute ceva astfel încât să clarificăm situația, pentru că petiționarul cere doar ca acest caz să fie verificat în altă parte, pentru că în Anglia nu reușește să înainteze. Mie mi se pare că nu este corect ceea ce se face cu petiționarul. One minute to reply. Comisia are un minut la dispoziție pentru a răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc mai întâi uh, stimaților eurodeputați pentru comentariile și întrebările adresate. Comisia a luat notă și de poziția petiționarului. Acum uh, analizează uh, o petiție similară cu aceasta. Și foarte rapid aș dori să subliniez un punct. Vroiam să precizez că aici nu vorbim de problema de fond, adică să știm dacă petiționarul are autorizație astăzi să deschidă o farmacie în Regatul Unit. Uh, Comisia a intervenit pe parcursul uh, desfășurării evenimentelor, iar în procedura de încălcare, uh, Comisia nu a acționat prin manieră jurisdicțională pentru a încerca să găsească o soluție, ci a abordat alte căi înainte. Astfel, Regatul Unit a abrogat dispozițiile care puneau probleme. Astăzi, petiționarul este în măsură să aibă acces la dreptul său de, a, de a-și exersa profesia într-o farmacie. Așadar, din perspectiva interesului general, Comisia a intervenit. Uh, procedura are un caracter obiectiv, prin urmare, nu văd de ce ar trebui să mai detaliem aici, pentru că nu mai sunt niciun fel de încălcare, iar uh, măsurile au fost abrogate. În ceea ce privește uh, daunele, există de aici o distinție care trebuie făcută între două aspecte. Aspectul care uh, vizează uh, aplicarea în principiu a responsabilității statului pentru încălcarea dreptului comunitar și celălalt aspect e cel al obligației de uh, a transmite cazul la Curtea Europeană de Justiție. Acestea sunt pur și simplu proceduri uh, și uh, vizează interpretarea articolului 267. Curtea vorbește în acest articol despre o aplicare neuniformă a uh, dreptului comunicar de încălcări repetate ale sale. Prin urmare, Comisia trebuie să uh, analizeze cazul în cadrul jurisprudenței. Atât doream să precizez, însă evident Comisia va continua examinarea cazului care uh, ar putea fi prezentat în contextul obligației de uh, respectare a principiului responsabilității statului pentru încălcarea uh, dreptului absolut. Vă mulțumesc. Mulțumim. Așadar, decizia este să solicităm uh, comisiei să continue uh, și să-și regândească poziția. Sorry. Vă ofer ultimele informații, după care solicit uh, doamnei Vertman niște clarificări. Am, uh, primis, uh, am primit multe solicitări de schimbare de la B la A pentru anumite petiții din anexa B. Vă voi oferi lista, petiția de la punctul 20, 31, 34, 42, 45, 46, 49 și 26. Acestea sunt uh, schimbările solicitate de colegi. Cât o privește pe doamna uh, Wertmann, credeam că ați luat cuvântul ieri pentru a explica noile dumneavoastră preocupări pe care mi le-ați transmis și prin e-mail. S-a dorit să luați cuvântul? Da, am adus în discuție subiectele ieri, dar cum uh, domnul coleg iar a sugerat ieri ca astăzi să iau din nou cuvântul pe scurt pentru a explica comisiei uh, care este problema și pentru a solicita un răspuns scris al comisiei, doresc să intervin. Doamna președinte, nu mai avem timp. Eventual ați putea să uh, ne informați la reuniunea coordonatorilor și apoi vom putea decide în consecință. Mai mult, eventual, am putea discuta împreună noile dovezi sau rezultatele grupului de lucru în ceea ce privește situația din Spania. Avem nevoie de ceva timp pentru a putea parcurge toate aceste subiecte. Domnule Iar? Doamnă președinte, nu despre aceasta este vorba. Doamna Vertman dorește să clarifice un anumit conținut. Am primit o comunicare din partea unui petiționar. Um, era vorba despre legislația privind protecția coastelor din Spania, iar um, Aici este vorba despre noi construcții care uh, sunt inițiate în zone protejate. Și uh, doamna Wertmann, uh, prin președinție ar trebui să fie autorizată să scrie o scrisoare comisiei pentru a clarifica acest conținut și despre asta este vorba. Deci pentru noi este foarte important să știm dacă este adevărat sau nu, pentru că acest lucru influențează uh, activitatea viitoare a grupului de lucru. Deci vrem să știm dacă este adevărat ceea ce povestesc petiționarii sau nu. Și în calitate de comisie dorim să adresăm o solicitare, în acest caz concret, comisiei. Nu este nimic complicat. Putem să convenim acest lucru. Dacă toată lumea dă pozitiv din cap, atunci doamna Wertmann va face acest lucru, dumneavoastră veți semna, iar uh, comisia ar trebui să răspundă pe scurt la această problemă. Și asta ar fi fost. Yeah, sorry, but, uh, îmi cer scuze, însă am o problemă în a autoriza să scriem ceva în numele comisiei fără să îi informez măcar pe coordonatori în prealabil. Doamna poate să ne scrie tuturor coordonatorilor, după care ne putem pune de acord asupra conținutului acestei scrisori pentru că în acest moment nu îl cunoaștem și nu e corect ca eu să autorizez ceva în numele Comisiei fără să știu exact despre ce este vorba. Doamna Bergman. Doamna președinte, sigur, înțeleg uh, rezervele dumneavoastră și obiecțiile, însă informația uh, mi-a parvenit uh, mie și domnului Iar abia ieri printr-o discuție personală, iar acest lucru s-a întâmplat a, după ce avusese uh, întă- loc întâlnirea grupului de lucru din septembrie. Fotografiile ne-au parvenit, iar întrebarea este, se întâmplă acest lucru acolo unde ne-au spus informatorii noștri? Astăzi am mai primit o poză prin care se poate observa că se construiesc case exact de-a lungul coastei. Iar pentru mine personal, dacă ar fi să am o activitate cât se poate de responsabilă în grupă și să conduc această activitate și vreau să fac acest lucru, colegii pot confirma, atunci mă aștept ca uh, la această întrebare, Comisia să-mi uh, răspundă uh, cât se poate de repede și de succint. Dacă acest lucru este cunoscut Comisiei, atunci ceea ce ni se spune aici este corect. Cum să verificăm noi? Pentru că noi nu suntem acolo. Iar asemenea măsuri din partea guvernului ne vor influența și rezultatele muncii noastre. Este clar acest lucru. Dar noi nu putem uh, neglija o asemenea informație. Da, înțeleg, doamne Wertmann, spune doamna președinte, însă cred că puteți să mă înțelegeți și dumneavoastră. Eu trebuie să fiu informată și trebuie să informez la rândul meu pe toată lumea. Deci putem uh, scrie abia ulterior această solicitare către comisie. Mulțumesc, la revedere!